nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich möchte Ihnen mitteilen, dass Reluăm uh, ședința. Vreau să vă informez că încă sunt la, este la aeroport persoana de la Curtea de Conturi care trebuia să ia cuvântul următorul uh, punct uh, de pe ordinea de zi, domnul Rosa, respectiv Vreau să-i spun uh, între timp bun venit domnului Selmaier, secretarul general al Comisiei Europene. Este pentru prima dată când vine la comisia noastră. Bine ați venit! Deja vă cunoaștem. Este foarte bine să discutăm astăzi, pentru că s-au spus multe, au fost multe zvonuri și astăzi avem ocazia de a discuta direct cu dumneavoastră, așa încât vă voi da cuvântul întâi dumneavoastră și domnul Rusu va vorbi când va sosi. Mulțumesc pentru invitația adresată pe mine a, mie astăzi pentru a lua cuvântul în contextul descărcării de gestiune. Sper că lipsa domnului Ruso este în conformitate cu standardele contabile internaționale, dar pentru că este prima dată când vin la comisia dumneavoastră, vreau să-i salut pe toți membrii Mă bucur foarte mult uh, să vă întâlnesc în sfârșit uh, personal, pentru că nu am avut ocazia până acum. Îmi voi uh, împărți prezentarea introductivă în patru părți. În primul rând, vă voi spune câteva cuvinte despre rolul Secretariatului General al Comisiei. Cred că este util să cunoaștem subiectul discuției. În al doilea rând, câteva cuvinte despre procedura de gestiune descărcare de gestiune pe 2017. Um, câteva chestiuni, uh, cred, importante pentru raportor, respectiv valoarea adăugată europeană a activității noastre și pentru următoarele câteva luni și, uh, în ultimul rând, ce pregătim pentru 2019. Încep prin a vă spune care este rolul Secretariatului General al Comisiei. Uh, Secretariatul General al Comisiei uh, funcționează diferit față de Secretariatul General, Secretarul General al Parlamentului European. Uh, la Parlament, secretarul general este uh, șeful administrației. La comisie nu e asta așa, încă din 50, când s-a, anii 50, în anii 50, când s-a înființat Comisia Europeană. Primul post de secretar general a fost Emanuel, un model pentru toți ceilalți. Noi suntem grefierul comisiei, adică pregătim și implementăm procedurile uh, de uh, decizionale din cadrul Colegiului de Comisar. Toate trec prin autoritatea președintelui. În al doilea rând, asigurăm coerența între serviciile Comisiei. Cuvântul coerență este foarte important. Secretarul general este cel care coordonează și uh, asigură coerența, însă nu dictează și nu instruiește celelalte servicii ale Comisiei, care au fiecare managerul Uh, său și fiecare are propriul vicepreședinte. În al treilea rând, asigurăm uh, contactul lin interinstituțional cu celelalte instituții europene, în special cu Parlamentul European, cu Consiliul, dar și cu CESE, Comitetul Regiunilor și uh, Parlamentele Naționale. Acționăm sub autoritatea președintelui. Secretariatul General este un serviciu prezidențial pe care îl asistă uh, în uh, funcțiile sale și în Comisia Juncker am susținut și uh, vicepreședinții. Secretarul general, repet, nu este șeful administrației, uh, al personalului, al secției informatice sau al bugetului. Există directorate generale pentru fiecare dintre aceste ramuri cu propriilor vicepreședinți. Noi încercăm să asigurăm doar coerența, însă directorii sunt separați. Pentru uh, procedura de descărcare de gestiune pe 2017, uh, cred că deja ați auzit informația la domnul Oettinger. Voi face doar un rezumat și voi sublinia ce uh, merge bine. Suntem în al 11-lea an la rând în care Curtea de Conturi a concluzionat că sunt corecte și juste conturile europene. După cum știți, rata de eroare este la un uh, punct uh, foarte scăzut, uh, a ajuns la până la 2,4%. Acest lucru reprezintă o îmbunătățire semnificativă. Din punct de vedere al administrației, așa cum a confirmat mai târziu reprezentantul Curții de Conturi, nu avem erori materiale. Ehm, este un lucru evident de care suntem uh, mândri și pe care trebuie să-l repetăm. Desigur, nu trebuie să ne culcăm uh, pe o ureche. Se apropie alegerile pentru Parlamentul European și negociem uh, noul CFM Ehm, așa că toată lumea va analiza dacă bugetul european uh, este bun, dacă Comisia Europeană și statele membre implementează, dacă 75%, 75% din bugetul european este implementat de statele membre, deci și statele membre au aici o responsabilitate pe care trebuie să le amintim. Comisia spune că este un aliat al Parlamentului și al uh, Curții de Conturi uh, pentru a uh, deplasa încet încet munca la bugete către performanță, aceasta fiind un criteriu cheie. Valoarea adăugată și performanța sunt elemente cheie în propunerile noastre pentru CFM pe care le-a prezentat Comisia în lunile mai și iunie și în privința cărora fac proiect, fac progrese um, constante și chiar neașteptate în anumite uh, părți. În ceea ce privește performanța, ce putem spune despre valoarea adăugată concretă pe care am adus-o? În primul rând, aș sublinia semestrul european, un proces creat de Parlament și Consiliu după ce am, uh, a început criza financiară, au trecut 10 ani de la declanșarea acestei crize. Eu sunt ultimul care spun că lucrurile merg perfect, dar lucrurile s-au îmbunătățit semnificativ și cred că merită să spunem acest lucru, pentru că Parlamentul, Consiliul și puțin Comisia sunt responsabile pentru acest uh, lucru. Suntem în al șaselea an consecutiv de creștere. Comisia va publica mâine uh, raportul anual privind creșterea Ehm, este un lucru uh, nou. 200 39 de milioane de oameni uh, au loc de muncă în Europa. Uh, le voi spune germanilor și olandezilor că inflația, inflația este la 1,7%, un punct um, foarte mic de la introducerea zonei euro, poate cel mai mic. Uh, într-o singură țară, uh, o singură țară se mai află în procedura uh, deficitului excesiv. Deci nu este totul perfect, însă s-au făcut progrese semnificative, iar Uniunea Europeană uh, s-a întors în general la situația de dinaintea crizei în ceea ce privește creșterea, locurile de muncă și investițiile. Vorbind despre investiții, al doilea punct pe care vreau să subliniez, în uh, apropiată colaborare cu Parlamentul și Consiliul, la începutul mandatului său, uh, Comisia, cu implicarea uh, directă a Secretarului General, a înființat Fondul European pentru Investiții Strategice, așa numitul Fond Juncker. Vă mulțumim pentru susținere. Acesta a fost o mică revoluție în um, finanțele europene. Am putut uh, folosi aici uh, acest fond pentru promovarea investițiilor private. Acum avem uh, investiții de 400 de miliarde de euro care au fost declanșate din aceste 16 miliarde care au fost alocate și ne așteptăm la o creștere suplimentară la 1,6% din PIB. 16 miliarde au dus la 1,6% uh, rată de creștere, 1,4% uh, um, o creștere în locuri de muncă. Deci uh, relaxarea cantitativă a generat o creștere de 1,9% în bugetul european. Se poate spune, prin urmare, că bugetul european este rentabil, făcând mult mai multe cu fonduri reduse. Uh, deși mulți dintre noi au criticat uh, Comisia Europeană în trecut, așa stau lucrurile. O altă realizare importantă este, este una care uh, se măsoară nu în cifre, ci în rezultate, respectiv pilonul drepturilor sociale. Pentru prima dată, Parlamentul, Comisia și Consiliul la Göteborg au convenit anul trecut principiile comune care stau la baza uh, valorilor și drepturilor sociale din Uniunea Europeană. Este pentru prima dată când uh, împreună am încercat și am reușit să elaborăm o înțelegere comună a standardelor sociale europene. Piața noastră unică are nevoie de această uh, definiție unică pentru că au fost multe uh, frecușuri pe această temă, așa cum s-a văzut în discuțiile legate de detașarea lucrătorilor. Avem și o tabelă de marcaj socială prin care măsurăm progresele statelor membre și folosim pilonul statelor membre uh, în noile legisla- instrumente legislative pe care le propunem în exercițiul uh, referitor la semestrul european. În al patrulea rând vreau să vă spun ce facem în domeniul comerțului. Comerțul la începutul mandatului nostru, atât la, manda- la Parlament cât și la Comisie, cât și la statele membre, a fost un aspect controversat. Lucrurile însă s-au schimbat pentru că după Donald Trump și Brexit oamenii uh, au realizat că apărarea unui sistem bazat pe reguli internațional um, care să ne intereseze să câștige ambele părți și nu să piardă cineva este în interesul european. Tocmai de aceea Comisia Europeană a negociat un acord comercial cu Japonia care acoperă o treime din PIB-ul mondial. Ehm, e un lucru foarte important. Am și tras învățăminte din trecut. Comerțul pare să fie abstract, Uh, nu sunt întotdeauna doar câștigători, dar sunt mulți uh, câștigători și acordul negociat uh, în transparență cu Parlamentul și statele membre este unul pozitiv. Există și un, um, un site web care descrie în detaliu um, impactul acestui acord asupra fiecărui oraș european. Raportul este din Spania, dar pot să vă dau exemple din toate statele europene. 6246 de companii spaniole exportă în uh, Japonia, 92% din acestea sunt IMM-uri, 3 vin din uh, Saragossa, 41.000 de locuri de muncă au fost create în Spania prin acord, acest acord Um, comercial și în Uniunea Europeană s-au creat 740.000 de locuri de muncă. Puteți găsi chiar și orașul dumneavoastră, puteți vedea chiar și adresa companiei respective, puteți merge la brutărie, la măcelărie sau la IMM-ul implicat. Mulți produc produse, fac produse cu indicații geografice protejate. Putem să spunem uh, oamenilor care sunt rezultatele pe care le-am obținut noi imediat ce va fi ratificat acest acord lucru care cred să se petreacă după um, alegerile la Parlamentul European. Altceva ce ține de competența Secretariatului General uh, este acordul ajuns între Parlament, Consiliu și Comisie uh, referitor la GDPR, la Regulamentul General privind protecția datelor. Este prima dată când un continent întreg uh, s-a pus de acord pentru protecția datelor personale tuturor cetățenilor din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. În primul rând, acest lucru este pozitiv pentru cetățeni, pentru că datele lor sunt mai bine pregătite. Este un lucru pozitiv și pentru statele membre, pentru că există un singur set de reguli, nu 28. Și există acum un cadru nou care uh, dă un exemplu și uh, atrage uh, face ca restul lumii să emuleze acest Lucrul la fel se întâmplă în Japonia, în Brazilia, în uh, America Latină, în părți din Africa, iar uh, Facebook și Google, sub presiunea uh, uh, scandalurilor legate de date, spun că iubesc acest GDPR. Noi am devenit cei care stabilesc standardele și încă o dată nu trebuie să ne culcăm pe ureche. GDPR trebuie să fie respectat și de toate instituțiile europene pentru că noi uh, ne-am angajat sub nou legislativ care va intra în vigoare în um, decembrie că vom proteja și datele personale ale cetățenilor care au legătură cu instituțiile noastre și s-a uh, înființat un proces foarte important de respectare în toate direcțiile generale. Nu putem să le spunem altora uh, cum să protejeze datele personale și să uh, nu vedem până din ochiul nostru și să facem greșeli pe terenul nostru. Um, mulțumită investițiilor uh, autorităților noastre bugetare s-au făcut progrese în ultimii patru ani. Um, e important acum să pregătim alegerile europene. Succesul acestora depinde de dumneavoastră, de politicieni, dar noi, uh, ca administrativ, uh, putem să ne asigurăm că Uniunea Europeană este la înălțime, acolo unde uh, se poate. Cu Parlamentul și Consiliul am semnat uh, o declarație comună semnată de Juncker, Tajani și de președintele Consiliului și am uh, convenit că vrem să mai convenim asupra încă 100 de legi care ar trebui să um, fie pregătite înainte de alegerile europene. La unele s-au făcut progrese susținute, în privința altora ar trebui Uh, să avansăm mai bine. Uh, azi noapte a avut loc un trilog uh, și s-a convenit în legătură cu um, um, investițiile străine directe și selectarea acestora, trimițând astfel un mesaj important că companiile străine care investesc în Europa um, o pot face pentru că noi avem instrumente pentru a ne proteja cetățenii, um, trebuie să facem progrese și la cele peste 90 de propuneri um, care mai sunt în derulare. Vrem să ne asigurăm că următoarea comisie poate prelua o administrație bine pregătită, la standarde înalte și de aceea ținem cont de recomandările sistemului intern de audit al Comisiei și curții de conturi am recomandat, uh, colegiul comisarilor tocmai au uh, convenit asupra o reformă a organizării Secretariatului General. Ultima actualizare s-a făcut în 1 ianuarie 2014. Deci am tras, am ținut cont de lecțiile din ultimii patru ani când ne-am definit noile priorități. Vrem să interacționăm uh, cu Parlamentul pe baza declarației comune și uh, în ceea ce privește acțiunile externe ale Comisiei. Am pregătit o reformă a guvernanței corporatiste. Știu că este foarte important pentru noastră, doamnă președinte. Credem că fiecare director general trebuie să fie responsabil pentru managementul în sectorul lor. Au ofițeri de autorizare, e un lucru important. Colegiul comisarilor are responsabilitatea politică, e adevărat, dar ce se petrece uh, trebuie să fie coordonat la uh, nivel interservicii. Și dacă merge totul bine, mâine colegiul va adopta o formalizare, o codificare a Corporate Management Board, care este o structură între colegiu și servicii și administrație, pentru ca să ofere recomandări, consultanță. Mă gândesc la uh, siguranța IT, să ne pregătim mai bine potriva atacurilor cibernetice sau, de exemplu, în ce privește implementarea regulilor de protecție a datelor, precum și monitorizarea recomandărilor pe care ni le face OLAF. Uh, în ce fel, în mod sistemic, să evităm frauda și să devenim tot mai rezilienți la fraudă. Trebuie să avem un organism care uh, recomandă aceste lucruri cu autoritatea colegiului precum și o monitorizare a ce se petrece după formularea recomandărilor, uh, angajând responsabilitatea fiecărui director general. Cum spuneam, sperăm ca mâine dimineață să se adopte acest document și toate recomandările vor fi uh, implementate potrivit uh, raportului auditului intern. Cooperarea cu Olaf este, deci, redemarată. Știu că unii în Parlament sunt sceptici despre felul în care am colaborat cu Olaf, dar acum avem un director general nou la Olaf uh, și uh, am uh, căzut cu el de acord pentru o nouă formă de cooperare, așa încât Olaf să fie independenți, ca deciziile lor să fie respectate. Am abolit uh, acea situație pe care dumneavoastră ați criticat-o foarte mult, aceea de a avea interpusă o clearing house și în ce privește recomandările uh, OLAF, mm, noul board de uh, guvernanță se va asigura că aceste recomandări ale OLAF vor fi implementate la comisie. Am vorbit mult mai mult decât v-ați așteptat probabil, dar pentru că este prima dată m-am gândit că e important să vă dau toate detaliile, să încercați să mă cunoașteți un pic mai bine și aș face un apel la dumneavoastră la final. Da, avem multe provocări în fața noastră ca Uniunea Europeană. Trebuie să rezolvăm problema Brexitului, oricât de tristă e ea Trebuie să finalizăm acest proces și sunt foarte mulți oameni care lucrează pe această temă. Nu știm încă dacă până duminică vom avea un acord. Există și alte provocări, statul de drept, bugetul, populismul, pozițiile statelor membre, dar uneori putem spune, cred că există și Uh, succese în UE, UE face progrese, una nu va fi niciodată perfectă, dar împreună uneori putem fi ceva mai mândri despre lucrurile, de, pe, pentru lucrurile pe care le-am realizat împreună cu Parlamentul și Comisia, chiar dacă sigur întotdeauna în acest triunghi al instituțiilor, după Consiliul și Parlamentul suntem cei mai puțin importanți la Comisie. Vă stau la dispoziție pentru întrebări, vă mulțumesc. Dank. Wir kommen zur Debatte sofort. Președinte. Acum am să deschid eh, dezbaterea. Domnule Ruso, sunt foarte încântată că ați putut să veniți alături de noi și vă dăm de îndată cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi îmi cer scuze pentru această întârziere. Doamnă președinte, doamnă raportor, domn... stimați colegi. Mă bucur că pot fi aici să vă prezint uh, capitolul 10 al uh, raportului curții. În mod specific astăzi, uh, capitolul referitor la Comisia Europeană. Evaluarea Curții de Conturi în raportul său anual din 2016 este una pozitivă și cheltuielile administrației nu sunt afectate de un nivel de eroare mm, semnificativ. Mai precis, acest nivel de, această rată de eroare de, e de 0,5%. Evaluarea noastră se bazează pe um, un eșantion de 55 de tranzacții, din care 26 sunt uh, ale comisiei. Ca în anii anteriori, am găsit un mic număr de erori ce țin de uh, costurile cu personalul și unele um, lacune în felul în care sunt administrate alocațiile familiale. Am atras atenția managementului comisiei pe aceste teme. Bazându-ne pe auditul nostru pentru 2017, am recomandat Comisiei să-și amelioreze sistemul pentru a administra mai bine alocațiile familiale, um, verificând cu, în mod mai coerent și mai consistent declarațiile uh, funcționarilor în ce privește alocațiile primite din alte surse. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Mulțumim foarte mult! Acum am să îi dau cuvântul doamnei raportoare. Muchas gracias, presidenta, y agradezco bueno, al señor Russo que ha sido... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Russo, care a fost foarte succint din cauza că a întârziat puțin. Oricum, îl salut pe domnul Selmayr și, cum spunea doamna președinte, L-am citat de multe ori în, absen- în absenția, iar acum avem în sfârșit ocazia să uh, uh, îi lansăm și o serie de întrebări și ne bucurăm că e alături de noi. În orice caz, de la bun început vroiam să evoc, mai ales pentru că prezentarea a subliniat valoarea adăugată pe care aduce UE. La propuesta que hagamos en parte del, de, nuestra, de nuestro procedimiento de descargo. Aceasta a fost uh, propunerea din uh, referitor la descărcarea de gestiune și s-a referit și domnul Zelmaier la acest lucru. Însă, în viața de zi cu zi, în 2016, nu în 2013, sub președinția, președinția actualului președinte al Comisiei Europene, lucrurile au uh, evoluat negativ din cauza Brexitului. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Zelmaier faptul că a menționat uh, companiile spaniole și uh, Uh, acel caz din Saragossa, care beneficiază de pe urma acordului cu Japonia, însă sunt multe companii spaniole care exportă în Regatul Unit și toți cetățenii britanici care locuiesc în Spania sunt acum într-o situație extrem de stresantă, la fel toți uh, spaniolii care au fost nevoiți să emigreze în Regatul Unit uh, din cauza crizei în 2018 se întreabă ce se va întâmpla cu ei mâine, poi mâine. Eu vreau să-i mulțumesc foarte mult Uh, domnului Selmaier pentru prezentare. E adevărat că trebuie să fim mândri de uh, lucrurile pozitive uh, pe care ni le recunosc și statele terțe, pentru că Uniunea Europeană a, a avut astfel de acțiuni. Dar trebuie să recunoaștem și ce ni se întâmplă. Este de asemenea important ca secretarul uh, general, trebuie menționat că eu cu domnul italianer nu mă înțelegeam deloc bine, nici măcar nu-mi răspundea și de fapt cred că nu m-a ascultat deloc. Eu sunt uh, de treabă dacă îmi place de om, dar dacă mă calcă pe bătături, uh, aș vrea să aș putea să spun un cuvânt urât, dar n-aș vrea să dau probleme la traducere. Și pot să fiu destul de rea, ce să vă spun. Ca secretar general, uh, cred că domnul Salmaier va fi o persoană cu care mă voi înțelege mai bine. Dumneavoastră uh, ajutați ca statele membre să um, funcționeze bine. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Chestiunile care țin de procedurile interne, partea de coordonare, de armonizare, partea de numiri care afectează, pentru că da, afectează uh, bună reputație a instituțiilor, acolo uh, răspunsurile sunt un pic exagerate, cum spunem noi. Uh, tonul uh, discursului este un lucru, dar dacă vorbim despre răspunsurile la întrebările noastre, cred că răspunsurile comisiei trebuie să fie mai, uh, să dea dovadă mai mult profesionalism, ca să spun așa. Nu puteți doar să ne spuneți că totul s-a făcut bine, pentru că dacă dumneavoastră credeți că în anumite proceduri de numiri și vorbesc așa în general de directorii generali și secretarul general, dar mă rog, aici a fost implicat și domnul italianer, um, dacă anumite numiri în general afectează reputația instituțiilor, indiferent câtă autonomia are comisia, pentru că în presă trebuie să recunoaștem că s-a produs o situație foarte turbulentă, ca să mă exprim eufemistic. Cred că în această situație, răspunsurile care ni se dau uh, legate de punctele importante ce trebuie să apară pe ordinea de zi a reunilor colegiului sau uh, a reunilor cu secretarul general, eu cred că important și important să existe transparență în lucrările colegiului, pentru că altfel începem să credem că există o problemă. Când mi se spune în răspunsuri că echilibrul uh, de gen uh, este asigurat mai bine dacă se fac transferuri, cred că trebuie să-mi explicați mai bine lucrurile, pentru că nu înțeleg. Dacă un uh, proces uh, este, de fapt, uh, așa o numire, o alegere uh, cu mâna a celor preferați pe frumoși. De fapt, ar fi trebuit să fie digital. Cum încurajați pe oameni să se prezinte? Dacă se numesc persoane importante, director, secretar general, cred că procedurile trebuie să fie mult mai transparente și uh, că uh, nu trebuie să numim uh, persoane pe ochi frumoși pentru a asigura echilibrul de gen. Trebuie să le convingem pe funcționare să se prezinte, să le încurajăm. Și de aceea, în următoarele răspunsuri pe care ni le veți furniza, sper să se îmbunătățească răspunsurile. În ceea ce privește uh, activitatea dumneavoastră ca secretar general, există un aspect legat de uh, armonizarea metodologiei. Eu uh, vă mulțumesc că mâine uh, ne veți prezenta, după adoptare, documentul referitor la coordonarea acestui comitet uh, corpora, corporativ, comitet de întreprindere. Mie acest gen de reuniuni nu prea îmi plac, dar mă rog, accept această denumire de uh, comitet uh, de întreprindere. Să vedem dacă documentul uh, pe care ni-l veți anunța mâine îmbunătățește aspecte legate de coordonare și armonizare. Eu uh, m-am confruntat cu probleme grave de coordonare între direcțiile generale. Există politici care la TAC Sud Uh, sunt într-un fel și la politică externă se face invers. Adică sunteți buni prieteni, dar doamna Iurova începe să pună băta pe companii și să le treacă pe lista neagră, neagră și să nu se mai poată face nicio investiție. De aceea, cred că e bine să avem mecanisme de alertă timpurie pentru a nu ne contrazice unii pe alții, pentru că acest lucru ne prejudicează reputația. În ceea ce privește metodologia, nu, dumneavoastră sunteți aici pentru prima dată, dar noi uh, avem multe audieri uh, cu multe direcții generale și de-a lungul timpului am uh, vorbit despre măsurarea ratei de eroare la auditul intern. Trebuie să identificăm rata de eroare uh, și uh, rata reziduală care uh, este uh, un fel de um, estimare în avans. Însă am constatat că fiecare direcție generală are propriile sale reguli. La agricultură e într-un fel, la dezvoltare e altfel. Fiecare e o cărticică de reguli. Deci ne-am confruntat cu un fel de univers al ratelor de eroare care ne îngreunează foarte mult capacitatea de comparație. Ca să vedem cum se compară activitatea direcțiilor generale. Și acest lucru duce la multe contradicții și uh, ne îngreunează uh, capacitatea de a lucra bine cu curtea de conduri. Acestea sunt uh, chestiunile pe care cred că trebuie să le îmbunătățim în cadrul acestui proces de descărcare de gestiune. Împreună cu Curtea de Conturi ar trebui să decidem cum uh, decidem partea contabilă și cea de evaluare a auditorilor pentru ca lucrurile să poată fi comparabile și să vorbim pe de altă parte și de rezultate. Și de asemenea doream să vă întreb ce este procedura, cum se rulează procedura contradictorie cu Curtea de Conturi, pentru că aici am avut oarecare probleme de înțelegere. Deci, vă rog să ne explicați ce înseamnă mandatul secretarului general, pentru că e adevărat că acesta se schimbe de la un președinte la altul, e important să înțelegem bine, dar în cazul procedurii contradictorii, ar fi bine să ne explicați bine cum veți reuși ca această procedură să fie suficient de transparentă și suficient de profesională pentru ca profesionistă, ca în această comisie să nu rămânem cu impresia că lucrurile se îmbunătățesc fără să le reparăm de fapt. Când se repară, noi vom fi primei, primii care vom recunoaște acest lucru, pentru că eu m-am luptat mult ca lucrurile să îmbunătățească. Dar dacă se rezolvă de la sine prin uh, proceduri uh, cosmetice, atunci nu este bine. dumneavoastră ați spus că doriți să schimbați lucrurile, să abordați problemele problematice și să le îmbunătățiți. Eu voi fi prima dumneavoastră aliată. Mulțumesc. Thank you, Ms. Domnul Salmer, vă mulțumesc, doamne raportor, doamnă președinte, stimați uh, reprezentația Curții de Conturi. Am să încerc să răspund în ordinea întrebărilor formulate și aș vrea să revin și la ce a spus uh, reprezentantul Curții de Conturi. A fost tema referitoare la uh, lacunele în administrarea locațiilor familiale. Recunosc și vreau să vă spun că Comisia a luat deja uh, măsuri, anume un nou sistem de monitorizare uh, ne-am asigurat că funcționarii acum pot declara locațiile familiale percepute din alte surse decât instituțiile UE o dată pe an prin SISPER, instrumentul nostru IT. Cred că astfel răspundem uh, recomandării dumneavoastră. Apoi, anumite drepturi specifice individuale acordate pe perioade limitate uh, și de la caz la caz vor fi tratate ca atare. Uh, Acum și astfel de cazuri mai specifice sunt uh, administrate prin sistemul nostru IT. Uh, există canale dedicate de comunicare cu funcționarii vizați de aceste situații și cooperăm cu autoritățile naționale din statele membre pentru a ne asigura că dosarele individuale ale funcționarilor sunt uh, actualizate automat și urmărim, monitorizăm în continuare situația. Mulțumesc uh, curții de conturi Uh, că au uh, considerat că nu există erori materiale în uh, descărcarea noastră bugetară. Mă adresez acum doamnei Ayala. Vă împărtășesc neliștea Uh, în ce privește incertitudinile pe care le aduce Brexitul și aș face un apel la uh, dumneavoastră să spunem toți clar că nu noi am declanșat Brexitul, ci Marea Britanie. Eu personal sunt foarte trist de această decizie, asta este decizia lor, nu decizia noastră și ca atare o respectăm. Am negociat în mod profesionist timp de 2 ani, am respectat o procedură, avem un negociator foarte bun. Uh, UE27 și Parlamentul European susțin Comisia, slavă Domnului, pentru că asta ne ajută foarte mult în negociere. În, uh, este mult mai important să fim uniți în fața unui fenomen precum Brexit sau în fața lui Donald Trump. Uniunea Europeană a negociat un acord și s-ar putea să-l avem duminică și să trecem la procesul de ratificare, dar asta implică alte probleme. Însă, acum, la Comisie. Suntem o administrație responsabilă. Am fost încurajați de dumneavoastră, de statele membre. Avem un task force numit pentru pregătirea Brexitului, care uh, nu a făcut altceva decât să se pregătească pentru consecințele Brexitului. Mă duc regulat să văd pe acești oameni ca să-i încurajez, pentru că au probabil munca cea mai tristă. Sunt cei care lucrează pentru scenariul pesimist, în cazul în care nu va fi niciun acord, no deal. Însă ne pregătim pentru asta și domnul Barnier și-a uh, consolidat poziția de uh, negociere și încercăm să-l susținem. Am pregătit 8 texte legislative, secretarul general împreună cu toate serviciile comisiei, pentru a ne asigura că, indiferent de scenariu, indiferent de ce se întâmplă cu Brexitul, oricare ar fi uh, rezultatul transformării UK într-un stat terț, Uh, avem uh, toate dispozițiile la îndemână pentru a ști ce se întâmplă cu toate politicile vizate. Ehm, mai vorbim și de cele două agenții bazate la Londra, știți că deja ele se pot muta. Ehm, cred că a fost important să avansăm aici rapid, în special Autoritatea pentru Medicamente. Ehm, e vorba de o grămadă de funcționari, este o autoritate foarte importantă pentru sănătatea publică, pentru piața internă. Toți acești oameni nu, mai aveau, nu ar mai fi avut niciun motiv să rămână în această agenție dacă noi nu ne ocupam de tranziția lină a acestei agenții către continent. Încercăm, deci, ca toți acești peste 1000 de funcționari să își păstreze locurile de muncă și să lucreze la fel de eficace, în ciuda uh, turbulențelor create inclusiv pentru familiile lor odată cu uh, mutarea nu subestimăm dificultățile Uniunii și dacă îmi permiteți, cum ați spus, uh, cuvinte grele despre predecesorul meu. Eu personal, doamna Ayala, nu vorbesc niciodată despre o persoană care nu e prezentă în sală, deci uh, nu e stilul meu și nu uh, pot să spun nimic. Eu l-am cunoscut, am lucrat cu el, l-am apreciat, uh, nu pot să uh, spun nimic rău despre el și sper să mă înțelegeți că nu voi reacționa la acest comentariu al dumneavoastră. Acum în ce privește aspectele mai generale pe care le-ați uh, evocat, în ce privește egalitatea de gen, doamna Ayala, sper că știți, iar dacă nu știți, trebuie să o spun acum și aici. Mm, sunt cel mai mare apărător uh, și asta în ciuda multor colegi uh, bărbați, am apărat întotdeauna pe colegele mele de când sunt în management. Am contribuit la uh, o redactare a unei propuneri de cod de conduită pentru integrarea femeilor în uh, comitetele de conducere. Vorbim astăzi de o cotă de cel puțin 40% de uh, numiri de femei în posturile înalte de management. Și nu e un lucru ușor. Am avut de-a lungul timpului sprijinul mai multor comisari. Uh, nu vorbim de SAE sau administrații naționale, ci noi la Comisie, inclusiv la Secretariatul General, am făcut progrese colosale. Avem, uh, am avut o creștere de 10% numai în Secretariatul General de uh, management feminin de când sunt eu în post. Dacă vă uitați la uh, cei trei vice-secretari general pe care am, sunt toate trei femei. Uh, E o decizie politică, uh, nu e nimic controversat aici, cred că e un lucru important. Uh, niciodată egalitatea de gen nu a fost atât de importantă ca astăzi în uh, administrarea resursei umane la comisie și sunt foarte mândru de acest lucru. Cred că e evident ceea ce facem. Nu suntem în 1918, ci în 2018 și am încredere în acest mandat și poate că și în lunile care vin vom reuși să depășim ținta promovăm talentele feminine, consider, dar mai ales, nu numai, dar mai ales talentele feminine. Nu doar din considerente ideologice, sublinez acest lucru, ca manager consider că o echipă diversă lucrează mai bine, pentru că aduc la oaltă, aduc împreună um, mai multă experiență, fie că e vorba de background-uri diferite, de naționalități, naționalități diferite sau, firește, genuri diferite. M-ați întrebat despre numirea mea. Mă veți ierta, nu pot să spun prea multe despre asta, pentru că nu am fost parte acestei numiri, ci am fost obiectul acestei numiri și uh, sunt mândru de susținerea unanimă a colegiului de comisari. Probabil că a fost uh, respectat uh, dedicația mea de ani de zile pentru UE. Cred că destul de multe s-au spus despre asta, însă niciodată elemente concrete. Deci cred că a fost numit potrivit regulilor, colegiul de comisar și-a asumat decizia și sper că veți respecta acest lucru și că a fost uh, o procedură similară cu toți cei șase predecesori ai mei și mă mir că am fost țintit eu. Poate că are ceva de-a face cu rolul meu în negocierile Brexit, poate cu alte lucruri. Pot să înțeleg. Dacă vreți să mă criticați ca persoană, sau pentru deciziile, alegerile mele, sigur o puteți face, dar vă rog nu uh, uh, criticați o procedură care a respectat într totul litera legii. Cu atât mai mult cu cât nu am fost prezent la uh, procedură, așa cum e și firesc să nu particip la propria termină. Acum, ce privește Corporate Management Board, da, așteptările sunt pozitive. Aș vrea să clarific un lucru. Uh, acest comitet analizează probleme orizontale ale managementului, adică acele probleme care sunt uh, responsabilitatea directorilor generali în administrarea serviciilor lor uh, zi de zi. Vorbim de responsabilitatea politică a colegiului de comisar, pe de-o parte, și uh, responsabilitatea de a furniza un serviciu uh, a funcționarilor. Toate deciziile de politici se iau la nivel de comisari. Dacă vedeți o, un diferent de opinii între doamna Iurova și domnul Moscovici pe o temă fiscală, Asta se discută în colegiul de comisari. În schimb, dacă apare o problemă de tip administrativ, uh, o divergență posibilă în ce privește rata de eroare, atunci, într-adevăr, e responsabilitatea directorilor generali competenți și Corporate Management Board uh, poate să intervină și uh, aici, la acest nivel, aș putea interveni și eu. Structura pe care domnul Juncker a dat-o acestei comisii, fără o schimbare a rolului secretarului general, Uh, rolul secretarului general nu s-a schimbat la niciun moment dat de-a lungul istoriei acestui post. Însă cele trei funcții principale pe care vi le-am uh, uh explicat, uh, coordonarea, contactul cu cele trei instituții, a fost mereu același încă de la început și nu există nici cea mai mică intenție de a schimba acest lucru. În schimb, structura pe care președintele Juncker a adus-o comisiei a permis ca, ca ceea ce am constatat în trecut să nu se mai poată întâmpla, adică inițiative contradictorii pe aceeași temă care să emane din servicii diferite. În trecut aveam o abordare de jos în sus, Adică existau mult mai multe inițiative necoordonate și la sfârșit colegiul trebuia să pună piciorul în prea ca să rezolvă problema. Acum s-a inversat procedura. Președintele candidat al Comisiei merge în fața Parlamentului, așa s-a și întâmplat iulie 2014, dumnealui a făcut un fel de contract, niște linii directoare politice cu 10 priorități pe care am să aduc rezultate, a spus el atunci. Și acestea vor fi implementate prin proiecte, prin inițiative ale Comisiei. Deci procesul a început cu dumneavoastră, când președintele și mai apoi vicepreședinții Comisiei au, uh, uh, le-au discutat cu dumneavoastră aici în Parlament. De-abia apoi au ajuns la Comisie. Uneori a existat frustrare, pentru că nu existau nicio altă prioritate în afară de acelea. Deci s-a redus cu 25% munca produsă, efectiv, rezultatele efective în munca comisiei. Uh, însă Juncker ne-a spus, facem mai puțin, dar facem mai bine. Și asta figurează și în raportul Curții de Conturi. Să, haideți să ne concentrăm. Asta s-a și făcut. Această decizie politică a făcut ca astăzi Comisia să fie mult mai bine organizată. Comisarii sunt responsabili pentru deciziile luate și pentru alegerile făcute. De exemplu, inițiativa cetățenească, la care multă lume ține și aici în Parlament, în comisia anterioară, uh, administrarea uh, inițiative cetățenești era delegată secretarului general. Asta înseamnă că primeam, uh, de exemplu, o inițiativă cetățenească împotriva TTIP. Ea era admisibilă, asta e o decizie juridică potrivit regulamentului decis de Consiliu și Parlament. Secretarul general, împreună cu serviciul juridic, decidea dacă e eligibilă sau nu. Când Juncker a devenit președintele comisiei, el a cerut comisar, i-a întrebat pe comisar ce vreți să schimbați. Ei au spus, e ceva atât de important, inițiativa cetățenească, vrem să știm ori de câte ori vine o astfel de propunere și vrem să decidem în colegiu ce se întâmplă cu ele, vrem să știm ce se întâmplă. Și de atunci uh, procedura s-a schimbat, nu mai e secretarul general cel care decide, ci colegiul analizează aceste inițiative cetățenești și decide asupra uh, lor. când există o inițiativă cetățenească care nu e formulată perfect, dar uh, se poate spune că e parțial admisibilă, asta face Comisia și asta facem de la începutul mandatului. Și la fiecare două săptămâni există um, un uh, document de presă explicând um, ce am primit între timp mm, iată, o decizie a Comisiei, nu vrem să lăsăm pe mâna administrației o decizie atât de importantă nu pot decât să mă angajez în fața dumneavoastră, doamnă raportor, în ce privește rata de eroare. Cred că încercăm să ne asigurăm că suntem cât se poate coerenți. Tocmai am semnat o scrisoare în atenția tuturor uh, directoratelor generale, asigurându-mă că pentru anul viitor, deci vorbim acum de 2017, când eu nu eram responsabil, deci pentru 2018 am semnat această scrisoare pentru a mă asigura că avem maximă coerență. Și, uitându-mă în detaliu la rata de eroare sau rata reziduală, eu cred că e o temă complexă și are multe de a face cu natura multianuală a bugetului nostru. Sigur, de exi- există diferențe de apreciere între dumneavoastră, între curtea de conturi, între noi. Am să încerc să obțin încă și mai multă coerență între noi, dar și predecesorii mei au încercat să facă tot ce au putut ei mai bine. Dar cu susținerea dumneavoastră, eu am să încerc să fac și mai bine și vă mulțumesc de pe acum pentru cooperare, doamna Ayala, precum și cuvintele prietenoase Eh, la adresa mea, apreciez foarte mult. Ah, dankeschön. Ich Jetzt findet eine Shadows-Runde statt. Und, äh, Mulțumesc foarte mult. Eh, acum am să dau cuvântul raportorului din umbră. Am să încep eu în calitate de raportor din umbră pentru PPE. Vă mulțumesc pentru informațiile prezentate și pentru procesul verbal aș dori să specific că în momentul în care se face desemnarea secretarului general, noi avem o poziție diferită, însă indiferent de poziția noastră, lucrurile vor fi discutate mâine în comisie când discutăm și uh, chestiunea avocatului poporului. Important e că noi dorim să vă vedem ca pe cineva care e de partea noastră, pentru că, într-adevăr, vrem să vă ajutăm să vă faceți treaba. În ceea ce privește procedura casei de clearing, e importantă pentru noi toți și doresc să vă mulțumesc și, de asemenea, Doresc să vă mulțumesc pentru ce ați spus în legătură cu Consiliul de Administrație Corporatistă. Mâine va fi chestiunea discutată în colegiu și ar fi important să uh, avem un document în acest sens. Trecând la chestiunea auditorului intern, care a examinat o serie de aspecte interesante care ne afectează și pe noi direct uh, ca parlamentari europeni, în primul rând uh, solicitarea care parvine Parlamentului. Auditorul intern nu a spus foarte multe despre acest lucru. Însă ne-am cerut acest lucru, după cum spuneam, când se demarează o procedură administrativă, vrem să ne asigurăm că, într-adevăr, merită făcute lucrurile. Întrebările redactate de colegi, dacă vă uitați la răspunsurile primite la aceste întrebări, încep să te întreb dacă mai merită să, să faci așa ceva. Voi, în ceea ce privește guvernanța, am văzut în raportul de audit că persistă o serie de îndoieli în legătură cu calitatea datelor statistice ce ne parvin din exterior, din state terțe. E un lucru care ne îngrijorează de ceva vreme, se pare că temele noastre au fost confirmate și întrebarea care se pune e următoarea. Despre ce date statistice e vorba și ce îmbunătățiri posibile întrevedeți? Ne-ar ajuta câteva explicații în acest sens. Apoi, în legătură cu schimbările ce urmează a fi operate mâine, cum vor afecta acestea uh, activitatea Comisiei de Audit? Spuneați că e nevoie de o situație mai bună acolo, de bunătățirea situației. Aș vrea să ne dați niște explicații suplimentare, pentru că mă întreb, în momentul în care comisarii concret se apucă de treabă, cum va fi gestionat întregul proces? Și noi, practic, încercăm să-i ajutăm pe comisar cât de mult putem. Apoi, reducerea de personal. Procesul în desfășurare din 2013 încoace. Personalul a scăzut cu 5%. este a crescut la 1922, apoi s-a introdus 445 cu titlu suplimentar, creștere de 75, când punem totul la oaltă, ajungem la o creștere de 10% din 2013 încoace. Crește și timpul de lucru, se pare că ați reușit să faceți ceva economii din 2009 încoace, însă Acum sunt mai puține ore suplimentare plătite decât înainte și asta e bine, însă aș vrea să aflu ce părere aveți dumneavoastră legătură cu acest lucru. Apoi, finanțarea și, și autoritatea de management. Sunt șapte asistenți, nouă alți funcționari – ne tot ocupăm de acest regulament al personalului de ceva vreme și am vrea să știm în ce fel vedeți dumneavoastră aceste promovări și ce înseamnă pentru strategia PSC-ului. Am văzut că și aceasta a fost extinsă. Ar fi important să primim informații suplimentare și în acest sens. Acum, următorii vorbitori au cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumim, domnule secretar general, că sunteți astăzi alături de noi. Poziția mea nu va fi una extrem de critică, sunteți la prima noastră vizită. Cuvântul de deschidere a fost mai mult o poveste de public relations despre Uniunea Europeană, sunt pe deplin de acord cu asta. Dar vorbim de anul 2017 pe care îl discutăm acum, pot să spun că a fost o plăcere să vă, să vă ascult. E bine să știm că serviciul e un serviciu prezidențial, lucru nou pentru mine, dar iată, am aflat-o și pe asta astăzi. Ne-ați spus apoi că nivelul de performanță este un element esențial pentru Comisia europeană și în vederea următorului cadru financiar multianual. Eu m-am concentrat pe criteriile de performanță de când a fost ales în acest parlament în 2009. Nivelul de performanță nu era o preocupare majoră în perioada respectivă, nici în Parlament și nici la Curtea de Conturi. Lucrurile însă s-au schimbat de atunci și până acum. Mă bucur să văd că puneți accentul pe indicatorii de performanță dacă mă uit însă la comunicarea pe care se bazează dezbaterea de, de astăzi, situația transmisă de comisarul Oettinger, doar o teză se referă în acel text la performanță. Dumneavoastră spuneați că e un element important, însă în ceea ce mă privește, nivelul de performanță ar trebui să fie într-adevăr punctul nodal, nu doar atunci când e vorba de relații cu publicul, ci și în termeni reali, concreți în activitatea Comisiei Europene. Dacă vrei uh, o veste pentru relații publice care să promoveze Uniunea Europeană, performanțele concrete sunt cel mai bun lucru. Asta putem să arătăm cetățenilor, că generăm plus valoare, că nu plimbăm bani dintr-o parte în alta în Uniunea Europeană, ci că într-adevăr investim uh, în acele domenii care aduc un maxim de plus valoare și unde se văd performanțe concrete. Tot vorbind de, de nivelul de performanțe de care, despre care dumneavoastră spuneați că e un element esențial în propunerile pentru cadrul financiar multianual, am citit raportul Curții de Conturi publicat pe 7 noiembrie uh, în legătură cu situația agriculturii, politica agricolă comună. Politica agricolă comună dacă e ceva, e ceva ce nu se bazează pe nivel de performanță. Ăsta e mesajul central transmis de Curtea de Conturi. Înainte publicării cadrului financiar multianual pentru politica agricolă comună. Ați fost avertizat de acest lucru pentru că s-a publicat deja un raport al Curții de Conturi viitorul politicii agricole comune și v-au avertizat din vreme că dacă vă bazați pe criterii de performanță trebuie să modificați radical politica. Să fim cinstiți, asta nu s-a întâmplat. Nu există schimbări radicale în politica agricolă comună. Iar mesajul Curții Europene de Conturi a fost acela că plățile directe, prin definiție, nu se bazează pe indicatorul de performanță. A, ați putea eventual să vă gândiți la acest aspect dacă tot nu, nu ne mai ocupăm de 2017. Și ultima observație, doamnă președinte, se referă la toți acei funcționari de rang înalt, uh, foști director general în Comisia Europeană, înlocuiți de alte persoane, asta se întâmplă, dar după aceea primesc tot felul de însărcinări speciale, devin consilieri speciali. Mm, văd aici că în 2017 erau 118 consilieri speciali. Din câte știu, nu toți 118 au sarcini importante care contribuie la generarea de plus valoare. Majoritatea sunt la Florența, la Universitatea Europeană. Nu mă deranjează deloc că sunt acolo, dar mă întreb, n-am putea să le folosim volumul imens de experiență și de cunoaștere mai eficient, să creăm cu adevărat plus valoare pentru Uniunea Europeană cel puțin mai mult decât o facem în prezent. Asta ar fi întrebările mele pentru 2017 și pentru uh, politica de personal. Și acum, doamnă președinte, trebuie să-mi cer scuze, trebuie să merg la un vot în Comisia Envi, însă personalul meu rămâne în sală și va asculta cu mare atenție răspunsurile domnului secretar general. Stați, te rog. Mulțumesc foarte mult și bine ați venit atât de noi, domnule Stelmaier. Uh, ne-am întâlnit și mă bucur că putem avea o discuție personală cu dumneavoastră acum. Am o serie de întrebări. Gestionarea anuală și raportul de performanță. este evaluarea noastră a modului în care lucrurile sunt gestionate. Când citesc acest raport, eh, de Văd că mesajul dumneavoastră este unul optimist. Descrieți eh, lucrurile realizate de comisie, discutați chestiunea ratei de eroare, care la un nivel extrem de scăzut. Asta e evaluarea dumneavoastră proprie? Sau a fost implicată și Curtea de Conturi? Curtea de Conturi uh, analizează și are timp sau analizează acest raport, îl citește, se uită la aspectele care ar avea nevoie de mai multă atenție, dacă există eventual eh, lucruri care trebuie remediate. Eu am, m-am uitat la acest text și dacă mă uit la sinteza privind gestiunea financiară, văd că acolo comisia menționează 1,7% în ceea ce privește anumite sume, ceea ce e bine, dar în raportul pe 2017 a Curții de Conturi, asta e rata de eroare pentru plăți. Deci acest 1,7% ne ține sub cel pragul de 2% pentru eroare materială. Ceea ce e bine, dar dacă mă uit la raportul Curții de Conturi pe 2017, raportul anual al Curții de Conturi, văd că ei evidențiază foarte multe slăbiciuni, erori, mai ales în ceea ce privește programele operaționale. Și dacă le punem pe toate la un loc, atunci depășim pragul de 2% pentru erorile materiale. Se spune Comisia operează nu cu una, ci cu 13 marje de eroare. Aceste marje de eroare nu sunt definitive pentru că uh, se calculează în raport cu... Nu s-a calculat și în raport cu plățile angajate. Apoi, în ceea ce privește instrumentele financiare, și acestea trebuie luate în calcul și ar putea să modifice rezultatul final. Deci, domnule secretar general, vreau să știu care e poziția noastră în acest sens. Cum se face că raportul noastră diferă substanțial de cel al Curții Europene de Conturi? Apoi, alte întrebări uh, ar viza următoarele aspecte. Regulamentul financiar modificat și reforma politicii agricole comune, dezbaterele în acest sens, uh, regulamentul din dispozițiile comune, negocierile la acesta cum rămâne cu controlele pe care le efectuează Comisia legătură cu plățile? Au scăzut acestea? Sau au fost transferate pe umării statelor membre? Deci statele membre oare trebuie să-și asume un plus de răspundere în acest context? Astea ar fi întrebările mele pe această temă. Înțeleg că de la statele membre vă așteptați la mai multe acum. legislația națională urmează să ia, ia în calcul aceste elemente, dar care e motivul pentru care se întâmplă ce se întâmplă? Pentru că e, e puțin ciudat dacă vreți să transferați de la nivel central la nivel național, dacă vreți să transferați aceste lucruri pe umerii statelor membre, cum vă puteți aștepta să se facă așa ceva într-un stat membru în care lucrurile nu funcționează așa de bine în direcția statului de drept și am putea da niște exemple concrete aici, dacă doriți. Deci aceste state membre acum devin răspunzătoare de efectuarea de controle și controlele astea trebuie să fie efectuate cum se cade pentru a ne asigura că rata de eroare rămâne sub pragul acceptabil. Asta ar fi a doua întrebare pe care aș vrea să vă pun. Ce ne facem cu situația concretă din Republica Cehă? Câțiva comisari au pus întrebări în acest sens, s-a vizitat uh, Republica Cehă, a fost o misiune de monitorizare, uh, Transparency International a depus o plângere în Cehia, a fost un schimb de scrisori cu Comisia Europeană în legătură cu Partidul Piraților din Cehia, apoi situația primului ministru al Republicii Cehe, care Acum e suspect de corupție, conflict de interese între poziția sa ca prim-ministru și relația cu o companie care primește milioane în subvenții europene. Deci, în Comisia de Control Bugetar am pus multe întrebări am discutat în septembrie chestiunea comisarul de resort și ni s-a spus că la comisie lucrurile sunt luate extrem de în serios și că se va efectua o investigație comună cu toate directoratele generale implicate. Cu trei săptămâni în urmă, la Strasburg, acest lucru a fost confirmat de uh, domnul comisar Hogan. Patru directorate generale, Agri, Regi, Empl și Bugete, au fost implicate în această investigație mixt comună și ieri a fost aici doamna Crețu. În uh, răspunsul scris la întrebările noastre pe această temă, dânsa a spus că oficial nu există o investigație comună, că investigația se desfășoară pornind de la o plângere primită Da, asta oare mai cadrează? Cadrează, de fapt, cu răspunsul dumneavoastră în scris. Spuneați că nu există, nici dumneavoastră spuneați că nu există o investigație comună și că o să ne informați la timp, dar că nu există astfel de investigație. În această după-amiază am avut o întrunire cu reprezentanții directoratelor generale de la Ocuparea Forței de Muncă, Bugete, Agri, Regii, și din câte se pare, directoratele generale fac o investigație, o investigație coordonată la nivelul acestor directorate. Atunci, de ce nu se spune că există o investigație comună? Asta e întrebarea mea. Adică, dacă există o investigație coordonată, o investigație comună, implicând patru directorate generale. Foarte curând, uh, Comisia urmează să ne comunice rezultatele acestei investigații comune. vorbim încă o dată de un conflict de interese vizându-l pe primul ministru. E o companie pe care o controlează sau a controlat-o la un moment dat, nu mai vorbim de regulamentul financiar în acest context, însă în această după-mează mi s-a spus că regulamentul financiar anterior nu neapărat regulamentul financiar de fapt, ci alte dispoziții juridice conțin suficiente elemente pentru a permite soluționarea chestiunii. Deci aș vrea o clarificare din partea noastră, domnule secretar general, pentru că este într-adevăr o chestiune extrem, extrem de importantă. În Cehia situația e bine cunoscută, A fost uh, manifestație de stradă, va fi un vot în Parlament uh, în această săptămână. Orice clarificare ne-ar fi de mare ajutor, vă mulțumesc. Domnul de Jong are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult și eu doresc să îi spun bun venit domnului Zelmaier. Un bun venit călduros Există, într-adevăr, această chestiune legată de numire. Am avut uh, discuții și nu doar uh, legată de uh, capacitățile persoanei implicate, ci de procedura de numire. Aș dori să susțin ce a spus secretarul general, că lucrurile merg relativ bine. Ieri am vorbit despre noile roluri jucate de grupul de experți și putem spune că um, au existat îmbunătățiri legate de nivelul de integritate al comisiei. Voi fi uh, foarte succint pentru a-i permite domnului Zelmaier să răspundă. Poziția orizontală a avertizorilor în comisie am primit o propunere din partea Comisiei legată de modul de a gestiona um, uh, avertizorii. Poate că ombudsmanul ar putea să trateze uh, cu uh, avertizorii care au ceva de declarat în legătură cu situația financiară din Uniunea Europeană. Uh, s-ar putea înființa o entitate, o instituție cărea să-i se adreseze avertizorii ca să poată primi consiliere și așa mai departe. Avertizorii sau posibilii avertizori ar putea să aibă ca interfață această instituție. Am vorbit foarte mult cu Willy Post, Ea a lucra pentru uh, Comisia Europeană a constatat că este avertizoare sau că poate fi considerată ca atare. Sunt multe reguli în cadrul comisiei care se ocupă de, uh, care se referă la concedierea persoanelor. Oricum, chestiunea aceasta a strânit atenție uh, presei olandeze și a generat discuții în Parlamentul olandez. E vorba de uh, o sumă de 80.000 de euro pe care această persoană trebuie să le returneze comisiei. Uh, e vorba de salarii pe care le-a încasat și pe care trebuie să le ramburseze comisiei. Ce nu înțeleg eu în acest caz este ce se întâmplă cu aspectele umane. Și aici uh, îi am în vedere pe toți avertizorii. denunțătorii trebuie să fie protejați, ei au nevoie de protecție. E o chestiune ce ține de aspectele umane ale problemei. Trebuie să nu pierdem uh, din vedere această latură umană a lucrurilor. Am vorbit cu primul vicepreședinte despre acest lucru. Cum putem uh, despre cum putem acționa împreună pentru a schimba lucrurile. Eu am câteva idei care ar putea îmbunătăți imaginea comisiei și a avertizorilor în uh, mod special, dar nu le voi menționa acum. Domnul Salaf. Sí, gracias, eh, señora Mulțumesc, doamnă președinte. Doream și eu să mulțumesc domnului secretar general uh, și uh, Curții de Conturi pentru prezența la comisia noastră. Suntem în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și avem uh, o răspundere de examinare care se um, derulează sub egida Comisarului Competenții. am avut pe domnul să l-am avut pe domnul Moedaș. Cred că este bine să-l avem uh, aici și pe noul secretar general al Comisiei pentru a încerca să ajungem la o bună înțelegere. Uh, înțelegem că Uh, colaborarea Parlamentului cu Comisia se, trebuie să se traducă într-un tandem armonios care să ducă la progresul uh, proiectului european. Eu nu mă voi referi la numirea domnului secretar general. Uh, Comisia a adoptat o rezoluție în acest sens și președintele ne-a spus că vom vorbi în cadrul altei com comisii uh, despre această situație și la Comisia PETI. Însă am câteva întrebări legate de modul în care se poate îmbunătăți cooperarea, coordonarea între direcții generale ale Comisiei și uh, procedurile acestei instituții. Și, de asemenea, câteva întrebări legate de cum se poate îmbunătăți comunicarea la nivelul acestei instituții în cadrul acestui exercițiu de transparență și de îmbunătățire a reputației instituțiilor față de cetățeni. Pentru că noi nu suntem, uh, comisia nu este doar uh, o adunătură de expatriați, ci uh, o instituție clară pentru Europa. Cum putem, prin urmare, să îmbunătățim reputația unei instituții cheie în proiectul european? Când uh, am devenit membru al, uh, când am ajuns la această ședință, secretarul general vorbea despre acordul uh, cu Japonia care este în fază de ratificare. Cred că trebuie să felicităm Comisia pentru evoluțiile în domeniul comercial. Acordul cu Statelor Unite însă a picat. S-au făcut acorduri cu Canada, cu Japonia, cu Singapore, cu Vietnam și acum ne aflăm într-un uh, moment foarte delicat uh, pentru că uh, legat de acordul UE-Mercosur a avut locul astăzi, săptămâna asta o reuniune, însă altă reuniune importantă cu Mercosur a fost amânată. E vorba de 750.000 de persoane care vor fi afectate. Se va lansa un mesaj foarte clar împotriva protecționismului Eh, dar este necesară coordonarea eh, Direcției Generale Comerț și eh, a unei cu altă direcție generală. Eu sunt raportor pentru un instrument financiar important în cadrul Comisiei de Afaceri Externe. Aș vrea să-mi spună secretarul general câte ceva despre natura unică și divergentă a instrumentelor financiare. Poziția mea este clară. Uh, comisia noastră a cerut un instrument unic pentru anumite politici, însă anumiți colegi nu sunt convinși de cât e de bine să avem o astfel de instrument. Eu cred că este important ca capacitățile, prerogativele și drepturile Parlamentului European în uh, examinarea acestui instrument să rămână în picioare și aș vrea să văd cum vede secretarul general acest aspect important care este acum în dezbatere din mai multe comisii importante din Parlament. Mulțumesc! Domnul Pirinski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule secretar general, aș vrea să vă împărtășesc că, uh, din punctul meu de vedere, politica de integritate este în miezul, în centrul procesului de descărcare de gestiune și cred că aici și acum trebuie să primim răspunsuri cât se poate de concrete la unele din principalele aspecte din uh, rezoluția Parlamentului din 18 aprilie. Aș vrea să menționez trei dintre aceste aspecte ca să, ni le, să ne puteți răspunde. În primul rând, de ce a folosit Comisia proceduri diferite pentru numirea secretarului general adjunct și uh, secretarului general pentru uh, acel candidat și în timpul uh, aceluiași, aceleași reuniuni a colegiului. Dumneavoastră ați spus că s-au respectat uh, regulile, dar de ce s-au aplicat două seturi de leguri diferite? Secretarul general uh, al Parlamentului a făcut apel la comisie în uh, alinatul 29 să revizuiască înainte de sfârșitul anului 2018, odată care se apropie, procedurile administrative pentru numirea um, oficialilor uh, în poziții înalte pentru a se asigura alegerea celor mai buni, transparent, uh, celor mai buni candidați într-un proces de maximă transparență, dând astfel un exemplu pentru alte instituții europene. În paragraful 30 se recunoaște faptul că articolul 17 al uh, regulilor de procedură ale Comisiei atribuie secretarului general răspunderi de mm, management. El trebuie să bucure de încrederea președintelui, dar și experiență uh, administrativă Uh, de gestionare și trebuie să se garanteze neutralitatea rolului secretarului general și uh, până în septembrie 2018 actualizarea regulamentului de procedură în acest sens ar fi trebuit să se producă. Aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Ați primit multe întrebări, așa că vă dau cuvântul pentru a putea răspunde. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, onorați membri ai Comisiei CONT, pentru întrebările interesante și înțelepte pe care mi le-ați adresat. Voi începe cu sfârșitul pentru că și eu sunt om și acesta a fost partea cea mai dificilă pentru mine aș vrea să vă spun, nu puneți sub semnul întrebării integritatea mea, pentru că dacă o faceți, înseamnă că nu mă cunoașteți. Și spun asta pentru că n-am avut niciodată uh, ocazia să spun asta. Nu îmi uh, între... pune, nu puneți sub semnul îndoielii neutralitatea. Eu nu sunt politician de partid, nu am fost niciodată așa ceva uh, zvonurile și uh, lucrurile pe care le știți din auzite nu sunt adevărul. Uh, unori se vorbește despre oameni, nu cu oameni. Eu sunt un european uh, convins și uh, am dovedit-o întreaga mea viață. Am petrecut 14 ani uh, în Comisia Europeană și întreaga viață mi-am legat o cauzei uh, europene. Ombudsmanul nu m-a auzit niciodată, nu, am, nu m-a ascultat. Uh, mâine să nu uitați când discutați cu dumneavoastră acest lucru. Colegiul comisarilor uh, trebuie să fie partea o care discutați legat de procedură. Eu nu am fost doar numit de Colegiul Comisarilor ca persoană. Mă bucur de că s-a întâmplat așa. Dar înainte de acest lucru am trecut printr-o procedură. Uh, și uh, mă bucur că n-am fost numit pur și simplu, mă bucur că am trecut printr-o procedură pentru a dovedi ce pot face. Ați întrebat despre experiența mea managerială. Sunt doar două uh, versiuni. Fie sunt incompetent, uh, și nu sunt în stare să gestionez nimic, fie, mene, fie gestionez tot. Ambele lucruri s-au spus în Bruxelles. Mă surprinde foarte mult faptul că nu, mi s-ar fi, că nu aș avea experiență uh, administrativă de management, pentru că am tot dovedit că am în, ultim, în 14 ani de experiență. Deci haideți să nu discutăm pe zvonuri, spuneți-mi dacă aveți ceva să-mi spuneți concret. veniți la comisie și discutăm s-a urmat o procedură legală prevăzută în regulamentul uh, privind personalul. Acestea sunt regulile. Aceeași procedură a fost folosită adesea cu multe persoane din comisie și aveți o problemă doar acum cu mine. Recunoașteți, cu mine aveți problema, nu cu procedura. Dacă aveți o problemă cu mine, spuneți-mi care este această problemă, pentru că nu îndrăznește nimeni să mi-o spună. Nu sunt un monstru, sunt și eu om și sunt european. I must also be able to say something. Um, uh, then, then uh, on the different other questions, uh, Mrs. Gressle, you. Doamnă Gresle, uh, ați vorbit despre uh, gestionarea întrebărilor parlamentare scrise. Eu le iau foarte în serios, le citesc pe toate. Eu consider că e foarte important dialogul cu Parlamentul European. Ehm, sunt foarte multe întrebări scrise din partea Parlamentului. Îmi pare rău că nu facem totdeauna lucrurile perfect, dar am încercat întotdeauna să fim cât se poate de concreți. Să știți că nu toate, la toate răspunde secretarul general uh, și comisarii și cabinetele acestora trebuie să răspunde, să le analizeze. Rezultatul uneori este rezultatul muncii uh, uh colegiului. Uh, eu continui însă să le citesc cu foarte mult interes, eu le consider foarte importante și puteți conta pe mine. În ceea ce privește gestionarea datelor statistice, ați exprimat îngrijorări legate de coerență. Le împărtășesc. Și chiar uh, recent am scris directorului Eurostat în urmă cu câteva săptămâni, încercând să îmbunătățesc nivelul de coerență a statisticilor. Doamna președinte, m-ați întrebat despre um, Comisia de uh, Progres în privința auditului. Primul vicepreședinte Timmermans și-a asumat un rol foarte important în acest proces. Înainte nu participau la acest proces comisarii, acum 4-5 comisari participă alături de directorii generali. Procesul este merge mult mai bine și cu uh, și dacă mâine colegiul adoptă pachetul de gestiune corporativă, uh, veți uh, vedea despre ce este vorba. Întregul, uh, întreaga interacțiune cu Comitetul de uh, Gestiune Corporativă, um, lucrurile vor merge mai lin. Am acceptat toate recomandările Serviciului de Audit privitoare la această procedură. Auditul este independent, dar, din câte am înțeles, ei sunt mulțumiți de modul în care răspund la recomandările lor reducerile de personal de 5%. Pentru mine este remarcabil. Am venit din sectorul privat la comisie acum 14 ani. Cred în continuare că în ciuda deficiențelor suntem cel mai bun serviciu uh, de funcționari publici de pe continent. Oamenii n-au mai lucrat de mult atâtea ore, uh, cred că tocmai de aceea avem un acord uh, privind Brexitul, pentru că se muncește foarte mult. Criza a avut consecințe în semestrul european, trebuie să analizăm toate aspectele de politică europeană în domeniul migrației. Uh, fără îndoială, Comisia este parțial responsabil, poate nu legal, dar, uh, dar uh, din putere politic să ajute pentru a se dezamorsa situația din insule grecești și în alte părți afectate. Noi trebuie să fim concentrați, trebuie să cerem oamenilor să fie mai bine pregătiți și să lucreze mai intens. Am mai primit o întrebare legată de consilierii superiori. Eu nu cred că s-au eludat regulamentul de personal, pentru că acest lucru este prevăzut în de personal. Acum există mai multe posibilități de uh, a carierei. Unii, unii uh, se îndreaptă către management, însă alții pot fi uh, promovați către uh, posturi de consilieri dacă au aptitudini în regulamentul de personal s-au permis aceste două trasee uh, în carieră, pentru că avem nevoie atât de consilieri cât și de uh, manageri. Ați uh, vorbit uh, despre Centrul European de Politici. Era vorba de consilierii uh, președintelui și vicepreședinților. Centrul uh, de strategie politică europeană, EPSC. Ei sunt cei care analizează cartea albă pe care am publicat-o în martie, în 1 martie anul trecut. Um, am făcut uh, cinci scenarii viitoare posibile în încercând, uh, fără să dictăm, să trasăm posibilele traiectorii ale Comisiei Europene. Am vorbit și despre valorificarea globalizării, despre pilonul social și despre multe alte dosare. Oamenii de acolo nu uh, sunt uh, recrutați prin nepotism, ci pe baza meritului. Uh, mandatul uh, Centrului de Politici Strategice este însă limitat, contractul uh, persoanelor se sfârșește la sfârșitul mandatului comisiei, ca și înainte. Contractele se încheie la mandatul uh, comisiei și aceste uh, persoane sunt sunt angajate până la sfârșitul mandatului, nu sunt date afară de noua comisie, cum s-a spus. Trebuie să acționăm doar pe baza faptelor. Nicio, niciun discurs uh, de relații publice nu stă în picioare dacă nu este susținut de fapte. Am văzut concluziile curții de conturi. Uh, am făcut, se pare, câte ceva în 2017 și Curtea de Conturi a spus, în general, Comisia a folosit banii contribuabililor în general, în mod accept, acceptabil, deși auditorii au fiecare stilul lor. Deci pot spune că este bine. By this, there's always some confusion. The Commission doesn't have 118 Comisia nu are 118 de consilieri speciali, ci e vorba de consilieri experți, mai bine zis, externi, care nu sunt plătiți, nu sunt funcționari ai comisiei, care sunt consilieri pe un post administrativ și care este prevăzut în statutul funcționarului. Orice Astfel de consilier are rang de director general, dar în ultimii unu sau doi ani de um, mandat uh, deservește uh, comisia cu expertiza sa, dar nu are și sarcini administrative. Bună oară, un uh, directorul general al Digi Home, care a lucrat ani și ani de zile, l-a ajutat pe secretarul general atunci când a trebuit să constituie CFM-ul pe migrație pentru viitor sau alte teme legate de Brexit, pentru că nu trebuie să pierdem o astfel de expertiză. Dar dacă în ultimii ani de mandat ei nu mai au de uh, întocmit și rapoartele administrative, manageriale, contabile și așa mai departe, atunci credem noi că e o manieră mai bună aceea de a valorifica expertiza lor pentru instituție. Nu se plimbă toți prin Florența, uh, Uh, ați citat acest exemplu pentru că Universitatea, Institutul Universitar European se află acolo, dar este o organizație foarte importantă europeană și adesea ne oferă rezultate foarte interesante. Domnule Stas, ați avut o serie de întrebări importante. Le-aș lua în ordine. Ați spus și dumneavoastră că suntem optimiști în ce privește performanța managerială și pot să vă spun că da, da, suntem optimiști. De ce? Pentru că după atâția ani de criză și dificultăți am reușit împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul să obținem niște rezultate vizibile. Se vede inclusiv în raportul Curții de Conturi chiar dacă uneori sunt uh, critici. Există diferențe în cifre și asta vine din faptul că noi uneori ne uităm la uh, un cadru anual și alteori ne uităm la un cadru multianual, de unde și diferența dintre uh, cifre uh, generate în principal de acest CFM multianual, insist. Noi facem propune, am făcut propuneri mai și noi tocmai pentru a simplifica această procedură. Și atunci vom obține și noi performanțe mai bune, așa cum vrea și domnul Gerbrandi. Uh, pentru că tema centrală rămâne uh, valoarea adăugată europeană și performanța. Și sper ca și colegislatorii să ne ajute și vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, pentru că multe elemente din raportul dumneavoastră ne-au ajutat. Ați întrebat uh, ce se întâmplă cu reforma PAC. E totul perfect în PAC? <laughs> Cred că și Curtea de, de Conturi a spus-o clar în raportul său, nu îi contrazic, e mai ușor să critici PAC decât să o ameliorezi. E cea mai veche politică a Uniunii Europene și uh, e una de care sunt mândri și foarte mulți europarlamentari. Comisia a încercat, sub impulsul domnului Hogan, comisarului Hogan, să modernizeze această politică fără să o revoluționeze. Și un element al reformei uh, este de a da mai multă responsabilitate statelor membre. Așa cum au și cerut-o mulți uh, aici în Parlament, în această comisie și în altele. Nu pentru că vrem să cedăm controlul, în niciun caz, ci în anumite cazuri, poate că e mai bine ca lucrurile să fie administrate pe teren. Iar PAC deja uh, beneficiază de administrarea partajată. Ați spus că sunt probleme cu statul de drept. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt probabil unul dintre cei mai înveșunați apărători ai statului de drept, nu doar pentru că sunt jurist, ci pentru că eu cred că statul de drept e esența ce ține la oaltă Uniunea Europeană și suntem angajați la Comisie, dar uh, nu vreau să spun că toate statele membre <coughs> sunt incapabile să implementeze programe. Dar acolo unde apar probleme sistemice, în nou regulament financiar a făcut niște propuneri ca, cu același temei juridic, implementarea bugetului și statul de drept au ceva de a face împreună, iar Parlamentul trebuie să ne dea uh, sprijinul sau ceva mai mult sprijin decât uh, unele state membre în a duce la bun sfârșit această reformă. Nu vreau să spun că toate statele membre sunt deficiente din punct de vedere al statului de drept, dar acolo unde apar probleme sistemice e nevoie de un mecanism ca noi să putem aborda problema foarte rapid. Pentru că Mm, proporție de 75% bugetul e implementat uh, în statele membre. Deci trebuie să avem certitudinea că sistemul lor de justiție funcționează corect. Iată de ce avem nevoie inclusiv de uh, Oficiul Procurorului European. Din păcate, uh, procurorul european nu a căpătat un mandat atât de puternic pe cât mi-aș fi dorit E? eu, dar în viitorul cadru, în viitorul CFM, uh, procurorul european va căpăta uh, puteri uh, suplimentare în cooperarea cu statele membre. Ce privește Republica Cehă, e o situație dificilă, deoarece e vorba de multă politică internă, iar eu, din poziția mea, nu pot să comentez ce face cu tare sau cu tare politician în Republica Cehă, nu e rolul meu. Tot ce pot să spun e că am primit o plângere și că acționăm. Nu vorbim de termenul investigație sau anchetă, pentru că sunt termeni juridici. Nu am ajuns uh, în acel punct, dar analizăm uh, cu seriozitate ce se petrece. La comisie noi credem că trebuie să existe zero toleranță ce privește frauda, conflictul de interese pe teme financiare. Dar analizăm uh, situația, strângem date și fiind un subiect extrem de politic, mm, ceea ce vă spun eu acum e ceva foarte exact din punct de vedere juridic. Nu e locul meu să fac uh, judecăți sau comentarii de natură politică. A existat însă o acuzare, am primit o solicitare, o analizăm. Dacă vrem să fim tari pe statul de drept, trebuie să ne comportăm ca atare, să ascultăm uh, ambele părți. De exemplu, Uh, directorul nostru general v-a explicat chiar astăzi care sunt regulile, inclusiv regulile noi, articol 61, regulile vechi și trebuie să analizăm ce s-a întâmplat în trecut, potrivit vechilor reguli, nu există retroactivitate, cum știți, și să vedem ce se poate face acum sub noile reguli. Și în tot acest timp uh, suntem în contact permanent cu autoritățile cehe. Vă vom informa de îndată ce avem date tangibile, înainte de a uh, emite uh, o judecată. Apoi, domnul De Jong, vă mulțumesc pentru cooperarea foarte bună cu grupurile de experți. Aveți dreptate, am luat foarte în serios în anii din urmă această relație. Eu unul sunt uh, unul, cineva care crede uh, în tot ce ne, poate, tot ce ne pot aduce experții și, cum am spus și înainte, cred în uh, uh, egalitatea de gen. Am văzut cum funcționează comisia de mult timp și de la un director general am învățat odată că dacă nu vrei să faci ceva, atunci uh, pune pe picioare un grup de experți. Uh, dacă ai un grup de experți, atunci uh, ei vor uh, re, trebui să reprezinte Uniunea Europeană prin uh, expertiza lor, dar și prin uh, echilibrul între uh, genuri și așa mai departe. La fel se întâmplă și cu de integritate. Cred că UE are reguli bune în ce privește avertizorii, dar nu le are fiecare stat membru. Regulile noastre există de mult timp <clears throat> pentru avertizori și se referă la cazuri extreme, adică dacă orice altceva nu funcționează. <clears throat> Serviciul de mediere, bunoare, e un instrument. Avem posibilitatea de a adresa OLAF, uh, posibilitatea de a adresa superiorilor. În majoritatea cazurilor există soluții la problemele ce pot fi uh, identificate. Dar sunt de acord. Există și o latură umană a acestor probleme ale avertizărilor. Nu vreau să comentez cazuri individuale pentru că asta nu cred că e just vis-a-vis -vis de persoană uh, implicată. Știu că ați discutat cu primul vicepreședinte despre asta și vă stau la dispoziție uh, în privat dacă doriți să dezbatem acest lucru. Ca să respectăm și intimitatea persoanei în cauza. Domnule Sala Franca, vă mulțumesc pentru susținere. În ce privește rezultatul acestei descărcări bugetare, acum cum putem ameliora coordonarea uh, în ce privește comunicarea și transparența. E o temă pe care trebuie să lucrăm împreună, mai ales în vederea alegerilor europarlamentare. Noi suntem, un, suntem funcționari publici și dumneavoastră, politicienii, sunteți în prima linie. Dar avem un website cu rezultatele bugetului UE și v-aș recomanda să vă uitați acolo. V-am dat câteva exemple în introducerea mea, unde puteți înțelege, puteți vedea ce face sau nu face bugetul. Uh, Uh, de exemplu, uh, autoritățile naționale um, pot să spună, noi am construit podul ăsta, ei bine, uh, adesea se uită să se menționeze că UE um, a construit cu tare sau cu tare lucru toate aceste elemente, toate aceste date uh, vor figura pe un website foarte clar. Uh, unii numesc asta propagandă. Eu nu cred că e vorba de asta, ci cred că sunt fapte, date concrete pe care dumneavoastră, politicieni, le puteți utiliza. Uh, în rapoartele noastre existau niște căsuțe foarte clare. Știam că doamna iale e foarte interesată și uh, în anumite astfel de căsuțe există două, trei propoziții care explică lucrurile. Adesea e util sunt niște uh, rezumate clare alături de cifre ca lumea să înțeleagă de fapt despre ce e vorba. Ați vorbit de la mm, acordul cu Japonia. Tot ce pot să vă spun despre acordul cu Mercosur e că lucrăm, lucrăm, dar nu ține totul de noi, ci și de Mercosur, organizație mult mai complexă decât UE, dacă pot spune așa, dar cred că în acest mandat, cred că vom uh, progresa. Mai multe servicii de la Comisie lucrează pe acest dosar și urmăresc îndeaproape situația Digitra, DigiAgri, dar și multe alte servicii când vorbim de uh, cooperare reglementară și așa mai departe. Este o parte atât de importantă a muncii noastre pe multilateralism, încât, uh, sigur, eu urmăresc îndeaproape, inclusiv relația cu Statele Unite. Pentru că pe măsură ce Statele Unite se retrag din diverse regiuni ale lumii, Uniunea Europeană uh, penetrează tot mai mult tocmai în acele regiuni. Doamnă președinte, eu sper că am reușit să răspund tuturor întrebărilor, chiar și întrebărilor dumneavoastră, cele mai dificile, ca întotdeauna, uh, și sigur um, stau la dispoziția comisiei dumneavoastră pentru eventuale discuții bilaterale cu eurodeputații care ar dori. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dank. Schlusswort kommt gleich, aber Kollege Pirinski wollte. Colegul Pirinski solicitase încă o dată cuvântul. Doamnă președinte, mulțumesc. Ce am întrebat eu este dacă comisia, care este obligată de rezoluția Parlamentului, deci dacă comisia va informa Parlamentul despre revizuirea procedurilor sale administrative de numire a, a, a funcționar de rang înalt și în speță atunci când rezoluția cere explicit uh, Comisia să o facă. Nu am cerut uh, trăsăturile personale ale uh, domnului secretar general și nu înțeleg uh, într-un nimic răspunsul dumnealui. Poate că a fost maniera lui de a-mi adresa mie niște întrebări. Și în acest sens, eu cred că dumnealui nu a înțeles ce am întrebat eu. Pot să ghicesc că simte că aceste solicitări ale Parlamentului uh, nu sunt întemeiate, caz în care ar trebui să primim un răspuns formal din partea Comisiei. Odată în plus, mă întreb dacă secretarul general consideră că poate să decidă dumnealui în mod individual dacă o rezoluție a Parlamentului are suficiente mei sau nu. Poate că trebuie să avem consultări cu președintele comisiei, poate chiar colegiul comisarilor trebuie să analizeze aceste întrebări, pentru că nu sunt uh, niște recomandări oarecare, ci se referă la uh, integritatea politicii derulate de comisie. Ca atare, doamnă președinte, eu cred că prima dată când uh, secretarul general participă la astfel de procedură de descărcare, poate că în timp va învăța cum merg lucrurile și că e uh, nepotrivit să încerce să mm, interogheze un eurodeputat sau să îl certe. Uh, noi punem întrebările, comisia e cea care trebuie să dea răspunsuri. Genau, vielleicht kann ich die Frage nochmal stellen. Es gibt ja. Uh, äh, eventual să äh, repet întrebarea, era vorba de rezoluție și mă întrebam când vom primi răspunsul Comisiei această rezoluție și uh, raportul de la ombudsman pe aceeași procedură, când vom primi răspunsul? Doamna președinte, în primul rând, credeți-mă, n-am nici cea mai mică intenție de a dojeni vreun membru al Parlamentului, pur și simplu am exprimat punctul de vedere pe marginea unor chestiuni vis-a-vis -vis de propria mea persoană pe care dânsul le-a dus în discuție. Uh, după cum a spus și domnul comisar Ettinger și colegiul comisarilor, toate aceste întrebări își vor primi un răspuns în ceea ce privește răspunsul la întrebările scrise uh, pentru ombudsman. Acesta va, vă va parveni, dar înțelegeți, rog, eu nu particip la această dinamică a întrebărilor. Asta decide Consiliul Comisarilor. Uh, chestiunile care mă, mă vizează sunt uh, chestiuni la care pot răspunde așa cum ați făcut și dumneavoastră, domnule Plinski, dar în legătură cu ceea ce decide să facă Consiliul Comisarilor, credeți-mă, asta e o întrebare pentru dânsii, pentru degenții politici. Însă eu sunt la dispoziția dumneavoastră, dacă doriți să avem o întrunire, dacă vreți să vedeți cine sunt ca persoană și să mă judecați pe baza a ceea ce sunt și nu pe baza zvonurilor, acest lucru ar fi deosebit de, deosebit de important pentru mine. Domnă președinte, sunt de acord cu colegul meu. Parlamentul este cel care controlează politic comisia și nu invers. Se pare că Parlamentul și această comisie au aprobat o rezoluție uh, referitor la o persoană și cred că uh, secretarul general pentru, în, dorința de a asigura o bună colaborare, poate să răspundă la această rezoluție. Și vă amintesc că la alineatul 22 al acelei rezoluții, conform serviciului juridic al Parlamentului, opinia noastră era, uh, nu, putea, nu se puteau aduce obiecții la acea uh, rezoluție a noastră și există o speranță de îmbunătățire a lucrurilor pe viitor. Într-adevăr, Înțeles că dacă secretarul general nu face nimic, nimeni nu face nimic. Asta ca răspuns la întrebarea privind rezoluția. Oricum a trecut multă vreme. Dacă eu nu fac, nu face nimeni. Cam ceva de genul ăsta. Bun. Știm. Știm cum funcționează lucrurile. Însă ar fi frumos dacă am primi la un moment dat un răspuns. Sunt convins 100% că veți primi un răspuns de la Colegiul Comisarilor. Am fost asigurat în acest sens de domnul Oettinger și de ceilalți. Înțelegeți că eu personal nu particip la redactarea răspunsurilor care vizează numirea mea. Este evident că cei de la comisie au foarte în serios nu doar rezoluția Parlamentului, ci și interacțiunea pe această temă și ați văzut uh, cum se desemnează oficial de rang înalt, se face pe merit, nu pe bază de naționalitate și domnul Oettinger a avut o masă rotundă împreună cu reprezentanții Parlamentului pe 25 septembrie, dacă nu mă înșel, pentru a demara procedura, pentru a discuta perspectiva generală și modurile în care, împreună cu alte instituții, am putea îmbătăți acest proces, pentru că, în opinia noastră, este important ca după acest episod nefericit, sunt primul care regretă pentru că am avut și eu de suferit, sper că putem merge mai departe, asigurându-ne că Uniunea Europeană funcționează în cel mai bun mod posibil. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnule Russo, doriți să mai spuneți ceva în încheiere? Aveți, aveți grijă că sunteți pe teren minat. Mulțumesc, domnule președinte, nu? Am urmărit cu mare interes această dezbatere. Am luat notă de, de multe observații și de aprecierile vizând activitatea noastră. Deocamdată nu am nimic concret de adăugat. Vă mulțumesc. Stimată doamnă Ayala. Sí, pues eh, muchísimas gracias eh, por todas. Mulțumesc pentru această dezbatere, care cred că a fost foarte interesantă și care um, lasă um, câteva documente pe care le vom schimba uh, cu secretarul general și care ne vor arăta mai clar cum dorește secretarul general să îmbunătățească anumite aspecte dezbătute aici. Cu intervenția dumneavoastră încheiem această dezbatere. Eu, la început, am spus că sper să văd o schimbare de ton în următoarele răspunsuri de la Comisie, de la Secretarul General. Răspunsul numărul 51 ne spunea că Comisia nu are încredere în uh, sistemul uh, de analizare a numirilor oficialilor în funcții înalte, cu rang înalt. Ei uh, nu, nu crede că n-ar fi robust acest sistem. Aici nu suntem de acord. Nu suntem de acord, dar uh, nu-l contrazicem neapărat domnul Zelmaier. Noi considerăm că acel cadru uh, de prevederi uh, pentru numire poate uh, fi îmbunătățit. Parlamentul, până la urmă, a pronunțat o rezoluție negociată la virgulă și acest lucru s-a întâmplat pentru că noi considerăm că sistemul nu oferă garanții în privința robusteței sale nu există un regulament specific privind la numiri. Eu cred, prin urmare, că răspunsul la întrebarea 51 poate fi îmbunătățit și acestea fiind spuse, îi mulțumesc uh, domnului secretar general pentru uh, cooperarea de azi și cred că vom coopera foarte bine cu dumnealui pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată începutul unei prietenii minunate. Puteau să meargă și mai la lucrurile așa. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întrebăm dacă am putea primi o copie a scrisorii noastre către directorul general referitoare la metodele utilizate în determinarea ratei de eroare. Asta ne-ar Asigură o prietenie și mai frumoasă. O să, o să vă trimit o copie, sigur. Vă mulțumesc. Încă o dată mulțumim foarte mult și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Eventual chiar sărbători fericită dacă nu ne vedem până atunci. Sunt uh, sigură că lucrurile se vor uh, limpezi și uh, de acum încolo o să urăm tuturor Crăciun fericit, că și așa frigul a venit. Mulțumesc că ați venit. Noi continuăm cu urmele noastre de zi. Aș dori să trecem la punctul 20. Studiul privind condiționalitățile ex ante în fondurile ESI, raportor Georgi Pirinski. Domnul Ferra și domnul Zuneci ne vor prezenta acest studiu efectuat sub auspiciile cepsului. Trebuie să mergem mai departe. V-aș ruga puțină liniște sau dacă doriți să părăsiți sala, să o faceți cât de repede posibil. Nu avem foarte mult timp. Credeți că puteți uh, ieși? Vă rog, aveți cuvântul. Ok, I can start. Um, well, I'm going to transfer you from a very... E bine, o să trecem de la o dezbatere interesantă la una mult mai a condiționalitățile exante pentru fondurile ESI, nu e o temă de natură emoțională pe mulți, dar a fost un studiu interesant. Mă numesc sunt uh, cercetător uh, la CEPS și l-am alături de mine pe colegul Roberto Musmeci, care a dus greul acestui proiect, a făcut analiza datelor, lucrurile bune, dar și greșelile îi aparțin. Așa că el o să răspundă la întrebările de ordin tehnic, eu am să mă limitez la concluziile generale care decurg din acest studiu. Noi ne-am, uh, ni s-a cerut să ne axăm pe progresul în direcția îndeplinirii condiționalităților ex ante asociate cu fondurile ESI. În acest sens, am avut o serie de interviuri cu autoritățile de management, să vedem care e părerea lor. Deci nu e doar o simplă analiză, ne-am uitat la datele concrete, dar am avut și interviuri. O altă întrebare care s-a pus a fost dacă e un exercițiu util, are vreo relevanță să faci așa ceva și ce înseamnă în ultimă instanță. Există o reală proporționalitate dacă ne uităm la costuri versus rezultate. E prea costisitor și ce avem de câștigat din asta? Și ultimul lucru, dacă există lecții uh, și concluzii pentru viitorul cadru financiar multianual, uh, viitorul regulament, prin dispozițiile comune, unde nu mai avem condiționalități exante, ci condiții de capacitare. Acest lucru a fost propus deja și să vedem ce recomandări s-ar desprinde. Regulamentul, prin dispozițiile comune, stipulează condițiile pentru condiționalitățile ex ante, și trebuie să verificăm care sunt cerințele minime dacă dorim eficiență în teren și dacă dorim o cheltuială, cheltuire eficientă a fondurilor. Înseamnă că punerea în aplicare a directivelor care țin direct de domeniile de intervenții ar trebui să existe concret în teren, ar trebui să primești bani pentru centra, stație de epurare a apelor, dacă directiva privind tratarea apelor reziduale nu este pusă în aplicare în țara respectivă. Ideea e, dacă achiul nu e pus în aplicare, nu primiți bani. Cam asta ar fi mesajul, oarecum diluat de faptul că există perioadă de punere în aplicare și așa mai departe. În sens, ideea fundamentală asta e, nu trebuie să fie finanțat dacă regulile nu sunt respectate concret în teren. Condiționalitățile exante pun accentul, prin urmare, pe capacitatea de pune în aplicare a statelor și pe respectarea normelor juridice, cerând statelor membre să își aducă la zi capacitățile dacă doresc să respecte directivele și regulamentele europene. Cu un caveat aici, însă acesta ține de faptul că vorbim de fonduri structurale, nu e procedura de încălcare demarată de directoratele generale. În ultima instanță, statele membre cer bani. Dacă nu cer bani, DG Regio nu are nicio treabă dacă implementarea o faci așa cum consideră de cuvine. E ceva ce trebuie discutat cu autoritățile relevante. În ultima instanță, aici e vorba de bani, de cererea de fonduri și de modul în care acești bani sunt cheltuiți. Dacă primești fonduri, trebuie să respecti normele în vigoare. Oricum trebuie să le respecti, dar procedura, în caz că nu le respecti, e alta, nu cea de aici. Există 48 condiționalități exante în regulament, 7 generale, 29 tematice, ar fi, de exemplu, transporturi, și 12 specifice pentru anumite fonduri, Fondul Agricol și Dezvoltare Rurală și Fondul de Pescuit. Deci pentru acestea avem condiționalități specifice. Procedura aplicată presupune că statele implicate, după crearea procedurii de sprijin, semnează un acord de parteneriat cu Comisia. E un acord vizând strategia în ansamblul ei, după aceea se constituie programele operaționale cu acțiuni specifice pe sector și sumele implicate și apoi în funcție de natura operațiilor desemnate urmează îndeplinirea condiționalităților ex ante și, la modul ideal, acestea sunt condiții care ar fi trebuit îndeplinite înainte de demararea perioadei. Totdeauna însă au fost întârzieri, sperăm că acest lucru să nu se mai repete. Însă unde lucrurile nu au fost gata la timp, a trebuit să găsim soluții. Ca să vă dau o idee ce se întâmplă cu condiționalitățile sunt aplicabile, pentru cele generale am avut 61% uh, din cazuri în care acestea au fost îndeplinite în statele membre și 39% neîndeplinite pentru obiectivele tematice, la fel, 63% îndeplinite. Deci cam 40% în general în Europa condiționalități exante neîndeplinite la timp. Când nu sunt îndeplinite la timp, uh, autoritățile competente trebuie să pregătească planuri de acțiune pentru deplinirea acestor condiționalități. Acestea sunt monitorizate și statele au anumite perioade de timp precis definite la dispoziție pentru a pune în aplicare aceste planuri de măsuri care a fost situația. Am primit uh, documentele uh, relevante până în martie, au mai venit și altele după raportul nostru, deci sunt informații care lipsesc aici, dar vor fi adăugate ulterior. Am avut 1401 planuri de acțiune pe toate condiționalități exante, fie tematice, fie generale. Ce autorități uh, sunt competente din acest punct de vedere? Bă, depinde de organizarea internă a statelor membre Autoritatea de management răspunzătoare trebuie să o facă, unele au mai mult, altele mai puține. Asta ține de structura administrativă internă și nu de altceva. Acestea sunt puțin la număr în anumite state membre, altele au mai multe de dimensiuni similare. Asta depinde de structura internă. Vedeți aici lista. O să vedeți că avem chestiuni cum ar fi achizițiile publice, egalitatea între sexe, regulile privind uh, ajutorul de stat, asta la nivel general și apoi avem uh, condiționalitățile tematice, aici sunt uh, domenii mai precis definite. Dacă ne uităm la distribuția acestora. Vedeți aici Europa Centrală și de Est cu foarte multe condiționalități exante de îndeplinit în comparație cu statele din Europa Centrală și de Nord și cele din Europa de Sud. Asta în principal pentru că acestea sunt eh, principale destinatare fondurilor și există și o corelație între clasificare și domeniile în care primești sprijin, dacă ești țară în convergență sau în tranziție sau în regiune de competitivitate. Țarele care, țările care primesc mai puțin bani au și mai puține planuri de măsuri, altele au mai puține pentru că pur și simplu au experiență mare în punerea în aplicare a acestor planuri. În majoritatea cazurilor, dar nu întotdeauna. Am menționat deja acest aspect, putem trece mai departe, însă structurile administrative joacă un rol foarte important, după cum vedem și în situația de la stat la stat, în materie de îndeplinire a acestor uh, planuri de măsuri. Majoritatea statelor au reușit să o facă la timp, după cum vedeți, Vedeți aici situația pe țări. Primul lucru care a fost foarte interesant uh, uh, pentru mine a fost aici faptul că dacă ne uităm la state ca Spania cu 32 de acțiuni, are o regiune autonome, însă există o divizare clară a responsabilităților, împărțirea puterilor în stat. Ministerul uh, are o activitate de coordonare cu competențe foarte clar definite. Spania a trebuit să pregătească 32 de astfel de planuri, însă în Spania nu sunt probleme, foarte puține locuri au fost probleme. În Italia, în schimb, au avut 319. De fapt, 320, unul uh, nu a fost încheiat. Uh, de ce un număr atât de mare? Interviurile au arătat că problema ține de structurile guvernamentale. Sunt foarte multe autorități eh, cu competențe paralele, suprapuneri, dedublări, guvernanță extrem, extrem de dificilă. Și este un mesaj interesant pentru că aceste condiționalități exante îți arată cum funcționează coordonarea la nivelul unei țări și am să vă spun și ce părere au avut uh, în Italia despre acest uh, exercițiu. La fel uh, și situația Greciei a fost interesantă. În Polonia coordonarea se face la nivelul regiunilor și la nivelul guvernului central. Și încă o dată să ne uităm cu cât, cu cât mai mulți bani primești, cu atât mai multe planuri de acțiune trebuie să pui în aplicare. Ar mai fi de adăugat aici că în ultimul raport de activitate a apărut o suspendare. Suspendarea înseamnă că au existat state care nu au reușit să-și pună în aplicare planurile de măsuri, dar oricum avem o rată de 90 ceva la sută, nu e rău deloc, s-au făcut eforturi în acest sens însă raportul uh, nu spune clar unde au avut loc aceste suspendări. O întrebare e dacă a meritat totul, care au fost costurile de la adoptarea legislației pentru a putea asigura fondurile la toate celelalte lucruri considerat că impactul nu a fost unul semnificativ. Bine, depinde cum vezi lucrurile. Unii l-ar putea vedea ca semnificativ, dar vedem că în regiunile care au trebuit să pună în aplicare planuri de acțiune, care înseamnă că nu respectau toate condiționalitățile exante, acestea au avut o rată de absorpție mai mică decât cele care au respectat condiționalitățile exante. Însă, problema e să găsim o corelație directă aici, când uh, perioada de programare începe mai târziu când există mulți ar factori implicați. Schimbarea regulamentelor e foarte greu să identifici exact o cauzalitate între întârziere și condiționalitățile exante și îndeplinirea acestora. E foarte greu să faci o corelație în acest sens. Am avut, am făcut și o, o investigație în acest sens care ne-a arătat că doar vorbeau de un uh, impact clar negativ, 38% erau de acord că îndeplinirea condiționalităților a încetinit implementarea fondurilor, însă uh, opiniile erau extrem, extrem de împărțite. Nu a fost o majoritate care să spună da, a fost un impact clar. Cert e că efectul a fost simțit. O altă întrebare pe care am pus-o a fost uh, care au fost cele mai importante condiționalități. Condiționalitățile pentru ajutorul de stat, ce trebuie clarificat în materie de ajutor de stat, acolo au fost probleme și de asemenea în materie de achiziții publice. Condiționalitățile de aici au fost extrem de importante și conform statelor membre aici au avut cele mai multe probleme, în alte domenii au fost nevoie de adaptări, însă la o scară mai mică. Asta la cele generale, la cele tematice, educația pe termen lung, planul pentru transport, sunt chestiuni strategice. A fost recomandări de îmbunătăți de îmbunătățirea strategiilor care au decurs din aceste condiționalități exante și acestea evidențiate, cercetarea, inovare, masterplanul pe transport și educația pe termen lung. Am făcut studii de caz în Bulgaria, Croația, Germania, Italia, Slovacia, Slovenia și Spania pentru a verifica care e opinia celor de acolo. Am avut interviuri directe pentru că investigația noastră a acoperit întreaga Europa, discut, am discutat cu toate autoritățile de management, dar am făcut și interviuri telefonice în aceste țări pot să spun că pe ansamblu majoritatea statelor a avut o atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de condiționalitățile exante, mai, chiar mai pozitivă decât mă așteptam eu. Majoritatea au spus că pregătirea condiționalităților a fost opacoste, dar cei care au avut cele mai multe probleme aveau și atitudinea cea mai pozitivă. Cei care uh, avuseseră de, de, de tras foarte mult, au considerat că a fost important să-și facă ordine în propria ogradă și să creeze sistemele necesare. Statele unde lucrurile erau în regulă au considerat că acest exercițiu a fost o povară inutilă. Deci au spus că nu e relevant. Păi, bine, când deja respecti directiva privind, directiva cadru privind apa, îți mai vine o condiționalitate care ți impune să demonstrezi către DG Regio că tu respecti ceea ce DG Mediu știe că tu respecti, a fost o povară inutilă, pentru că în mod normal, DG Regio nu se ocupă de reguli de mediu și am spus că să vii să le cer să demonstreze comisiei că au pus în aplicare o chestiune care era de resortul unui alt minister, a fost o, o, o chestiune pe care nu au agreat-o deloc și a fost și dificil la început pentru că nimeni nu înțelegea de ce se face ce se face. Însă, mesajul principal este că solicitarea de îndeplinire a condiționalităților exante a fost considerată utilă în statele unde capacitatea administrativă este o problemă. Eh, pe componenta de inovație, s-a spus că aceste condiționalități au generat reforme. Nevoia unei strategii a permis autorităților să pună presiune asupra guvernului în direcția reformelor necesare. Am spus deja că au fost văzute ca împovărătoare. Chestiunea de politică regională a fost menționată deja. Spun că e ciudat că cei la politică regională ajung să ceară altor autorități să-și, uh, să pună în aplicare anumite măsuri. Și s-a spus că dacă se face asta, se evită o procedură de încălcare. S-a spus, în loc de procedură de încălcare, hai să folosim politica regională, să îi stimulăm să facă ce trebuie făcut înainte de a merge pe la tribunal. Uh, E o abordare interesantă, dar anumite autorități eh, au considerat că nu e foarte echitabil să eh, fi desemnat eh, să faci ceva de către un alt minister. Apoi, s-a spus că monitorizarea oficială și punerea în aplicare a aplicării a lipsit și că regulile nu au fost foarte clare, erau foarte multe reguli, că recomandările comisiei, linia directoare formulate de comisie erau foarte lungi, foarte detaliate și statele membre trebuie să decidă cum pot demonstra că respectă sau nu cerințele uh, am vrut să vedem ce recomandări au fost relevante pentru aceste state. Eu am fost în Spania și acolo mi s-a spus că noi dăm curs tuturor recomandărilor pentru că nu știm care va fi reacția comisiei. Dacă noi spunem asta nu e relevant pentru noi, nu răspundem, comisia vine înapoi și spune nu vă mai dăm banii. Așa că au preferat să facă totul pentru că lucrurile erau destul de ambigu formulate. E adevărat că aceste condiționale exante erau un lucru nou și întregul proces de punere în aplicare s-a făcut oarecum pe fugă. Cete ambele părți au învățat cum se face acest exercițiu ex ante, nici la comisie nu era toată lumea foarte lămurită, nici pe de cealaltă parte, lucrurile nu stăteau mai bine. Comisia însă, după cum au recunoscut toată lumea, i-a ajutat și autoritățile au înțeles că ambele părți trebuie să colaboreze dacă rezultatul se dorește a fi unul pozitiv. Nu a fost deloc o comunicare într-un singur sens, toate autoritățile implicate au fost uh, mulțumită de atitudinea comisiei, inclusiv cele care au spus că exercițiul a fost o pacoste inutilă, au spus și ei că cei de la comisie i-au ajutat foarte mult și au mulțumit comisiei pentru aceasta. A fost mai mult uh, vorba de organizarea următorului exercițiu decât de orice altceva. Următorul regulament uh, va trebui să țină cont de aceste aspecte evidențiate. Concluziile principale. Mm, ideea noilor condiții de capacitare și faptul că acum nu mai există un calendar, până acum am avut termene limită, acestea dispar. Această nouă inițiativă este văzută în termen pozitiv, pentru că uh, condiționalitățile exante erau percepute a fi cam rigide, nu suficient adaptate realității din teren. Așa că ideea de a avea condiții de capacitare care nu mai sunt exante, nu mai depind de timp, uh, pur și simplu trebuie să ai un plan de acțiune și comisia te monitorizează în perioada întregului cadru financiar și ești finanțat atâta timp cât uh, continui să te acces pe punerea în aplicare. Uh, autoritățile de management, în schimb, sunt îngrijorate de monitorizare, pentru că există ambiguități în textul viitoarei propuneri în legătură cu modul în care aceste condiții de capacitare vor fi monitorizate. S-a spus că acolo comisia monitorizează și uh, face un audit uh, acestor proceduri și există îngrijorarea că totul va deveni extrem de birocratic, extrem de rigid a spus că în teren foarte des trebuie să te adaptezi la condițiile existente, nu pentru că nu vrei să atingi obiectivul, dar uneori realitatea te, te, te silește să faci astfel de modificări și dacă vii cu o rețetă extrem de rigidă, lucrurile s-ar putea să nu meargă foarte bine și erau îngrijorați în legătură cu modul în care Comisia intenționează să procedeze. E doar o îngrijorare, nu ține de formula din text, ci a fost un avertisment, nu fiți foarte rigizi, și lăsați o anumită marjă de manevră între. De asemenea, spuneau că există prea multe condiționalități exante și tematice. În ceea ce mă privește, dacă deja s-a trecut prin acest exercițiu pentru următorul cadru financiar anual, o să fie mult mai puține lucruri de făcut, pentru că până atunci, din cauza acestor condiționalități exante și acest exercițiu, majoritatea condițiilor vor fi fost îndeplinite un mesaj puternic care ne-a parvenit a fost să nu se folosească condiționalitățile exante ca un instrument de uh, introducerea legislației sectoriale. Dacă o directivă nu e pusă în aplicare de Ministerul de Resort, nu folosiți aceste fonduri pentru a recurge la proceduri uh, sectoriale. Apoi, în mulți ani de zile în care m-am, ocupat de această chestiune, am ajuns și la concluzia că un aspect care rămâne neclar ține de modul în care poți evita situația în care, pe lângă evaluarea în perioada de monitorizare, asiguri uh, monitorizarea condițiilor de capacitare. Avem o strategie, avem procesul, verificarea cadrului general, ar fi bine să evităm procese paralele sau duplicarea procedurilor birocratice uh, în procesul vizând programul operațional, pe de o parte, și condițiile de capacitare, pentru că în ultimă instanță cele două se vor ocupa de strategie, același lucru. S-a spus că alinierea condiționalităților exante în anumite domenii nu coincidea perfect cu cerința din uh, planul strategic, cum ar fi, de exemplu, planurile de inovare sau uh, strategia propriu-zisă. Există o strategie, un acord de parteneriat și condițiile exante nu erau totdeauna foarte bine alineate și au spus că ar trebui să se evite această duplicare. Cam astea ar fi toate mesajele. Și acum, dacă aveți întrebări sau observații, colegul meu are și ceva comentarii. Mulțumim foarte mult, o să mergem mai departe. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Da. Mr. Prinsky, please. Yes, thank you. Well, given the, uh... Domnul Pirinski, mulțumesc. Dar fiindcă timpul este limitat, voi încerca să fiu uh, cât mai succint. În primul rând, aș vrea să îi invit pe colegii din comisii să citească acest studiu în lumina uh, evaluării performanței care urmează în curând. Trebuie să profităm la maxim de timpul rămas pentru a încerca să răspundem la următoarea întrebare. Aceste condiții uh, de potențare, cum pot fi uh, valorificate uh, în lumina exante pentru ca um, neajunsurile condiționalităților exante să fie eliminate. Pentru că dificultatea este să vedem cum trebuie îndeplinite aceste condiționalități de cei care trebuie să o facă și acest lucru duce la întârzieri în uh, absorția și utilizarea fondurilor și acesta este pericolul. Există și un anumit grad de autocenzură. Statele membre nu depun uh, solicitări de rambursare pentru că se tem de sancțiuni. Și există mai multe neajunsuri uh, și dezavantaje ale sistemului de extante actual. Așa cum uh, au menționat autorii studiului, este foarte dificil de stabilit dacă ă, a contat ă, sau nu ă, la absorția fondurilor îndeplinirea condițiilor, condiționalităților exante, dacă există o corelare pozitivă între cele două. Dar e clar că există aspecte bune, se execută reforme, se actualizează sistemele statelor membre atunci când este cazul. Și aici doresc să subliniez ce s-a spus, și anume că se pare că există o bună colaborare între statele membre și Comisia și sper că acest lucru nu se datorează faptului că statele membre sunt atenți ce, atente ce spun uh, vis-a-vis -vis de Comisie, sau despre comisie uh, de teamă că pot uh, intra în bucluc. Aș vrea să adresez două întrebări comisiei și câteva pentru cei care au prezentat studiul. Prima se referă la condiționalitățile ex ante, cele generale și cele tematice. Sunt șapte generale și 29 tematice. Câte dintre acestea țintă răspunderea directă a DG Regio și uh, câte sunt legate direct de uh, fondurile structurale și de investiții? Deci cum se leagă acestea direct de politica de coeziune? ar mai fi o uh, întrebare cât de împovărător a fost acest uh, rol pentru comisie, pentru că sunt foarte multe planuri de acțiune pe care trebuie să le uh, pună în aplicare. Și pentru cei care au prezentat studiul, care ar fi învățămintele pe care le-a tras comisia din uh, îndeplinirea condiționalităților exante în perioada actuală și cum vor fi folosite aceste învățăminte în perioada ce urmează. Aș fi recunoscător dacă Comisia ne-ar răspunde. Nu uh, este suficientă claritate în textul actual al regulamentului privind prevederile comune, iar acest lucru creează dificultăți atât pentru statele membre, care vor să solicite um, și să, să îndeplinească aceste prevederi. Nu îi voi ruga pe cei care au prezentat uh, studiul să tragă concluzii, pentru că acestea sunt deja pe um, ecran și uh, cred că trebuie să ținem cont de considerații și concluziile lor. Mulțumesc și pentru mine a fost foarte interesantă prezentarea și colectarea acestor date. Nu sunt sigură dacă sunt corecte concluziile trase, dar datele în sine din uh, această prezentare sunt foarte importante. Domnul de la afaceri regionale, domnul Grant, iertați-mă, Vreau să vă prezentați. Mulțumesc. Sunt doamna Viencosca de la DG Regi, de la Comisia Europeană. Domnul Grant nu a putut veni astăzi. În primul rând doresc să subliniez că condiționalitățile exante au fost introduse pentru prima dată în această perioadă de programare și așa cum au spus cei de la CEPS, a fost uh, un proces de învățare atât pentru Comisie cât și pentru statele membre și regiunile și regiuni. Mă bucur că rezultatul în general este pozitiv Percepțiile autorităților de management intervievate arată că există un impact pozitiv al condiționalităților exante în ciuda poverii administrative. Am înțeles că nu există dovezi clare legate de impact uh, negativ uh, important asupra absorției uh, din cauza condiționalităților exante. <coughs> Multe dintre condiționalitățile exante aveau în vedere asigurarea respectării directivei. Obiectivul acestora a fost uh, să crească eficiența și uh, performanțele legătura între modul în care sunt cheltuite fondurile și politicile europene este importantă. Deci există legătură cu directivele adoptate și cu legislația europeană. Am primit o întrebare legată de monitorizare în timpul perioadei viitoare de programare. Așa cum ați menționat, unul dintre neajunsurile regulamentului actual este că Comisia nu are instrumente de monitorizare a planurilor de acțiuni și de monitorizare a existenței unei legături între strategiile puse în aplicare cu dificultate și selectarea proiectelor. De aceea, în următoarea perioadă de programare, le-am cerut statelor membre să garanteze îndeplinirea și aplicarea condițiilor uh, de activare. Însă nu putem, uh, nu avem capacitatea de a verifica statutul fiecărui uh, uh, document pregătit de statele membre într-o perioadă de programare. însă susținem uh, strategiile nivelurilor implicate. Vrem să ne asigurăm că sunt aplicate criteriile și că condițiile pregătitoare sunt îndeplinite și că atunci când se schimbă strategia, condiționalitatea să fie în continuare îndeplinită. Nu ține de competența noastră să analizăm cum este pregătită strategia în acest context. Avem doar competența de a verifica dacă criteriile de îndeplinire sunt în continuare aplicate. Am primit întrebarea dacă DG Regio are capacitatea de a evalua îndeplinirea tuturor condițiilor de abilitare. Acum am introdus un proces în baza căruia Digi Regio se ocupă de evaluarea îndeplinirii cu, se, cu ajutorul uh, directoratelor generale sectoriale și cu ajutorul directorilor generali, pentru că, după cum știți, DG Regio finanțează mai multe sectoare din mai multe state membre și nu putem pretinde că ah, <coughs> suntem experți în gestionarea deșeurilor sau în transporturi. Deci lucrurile s-au făcut în cooperare cu alte direcții generale Întotdeauna însă am studiat legătura cu finanțarea, pentru că ideea condiționalităților exante este să se asigure condițiile de cheltuire uh, sunt uh, respectate. Deci există criterii specifice ce trebuie îndeplinite și acestea au fost adoptate de uh, Consiliu și Parlament. Să sperăm că legătura cu zonele de intervenție va fi cea mai strânsă și că se, mai strânsă și că se va, va acționa cât mai repede. În general, considerăm că studiul este interesant. Și uh, în ceea ce privește viitoarea perioadă de programare, este interesant să vedem ce state membre și ce regiuni trebuie să uh, putem, despre care putem spune că și-au îndeplinit condiționalitățile externe și de ce există atât de multe planuri de acțiune în statele membre. E adevărat că răspunderea pentru îndeplinire nu, e, nu um, este întotdeauna a ministerelor. În Italia, de exemplu, regiunile au foarte multe competențe. Acest lucru a dus la generarea de multe planuri de acțiune, ceea ce nu indică neapărat existența unei probleme, ci faptul că sunt foarte multe nivele de competență care uh, puteau elabora aceste documente. Vă mulțumesc! Um, Vă rog să fiți foarte uh, concis. Da, cred că sunt de acord. Noi uh, prezentăm mai degrabă rezultatul, concluziile și nu uh, preocupările și îngrijorările celor pe care i-am intervievat. Propunerile pentru următoarea perioadă sunt doar propuneri și, uh, desigur, autoritățile de gestiune sunt preocupate să vadă în ce se va transforma la sfârșit această propunere. Nu am personal, nu avem personal, nu nu avem acolo date pe care le-am introdus în nume propriu uh, al nostru. Sunt doar date obținute prin interviuri. Sunt uh, însă și anumite temeri, preocupări care trebuie să fie și ele abordate. Mulțumesc! Astfel ajungem la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru uh, munca dumneavoastră. Trecem la punctul 21, propunerea legată de uh, de poziția uh, privind regulamentele PAC pentru perioada de după 2020 și dau imediat cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, I would like to, to thank this committee to, for inviting the Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Cont pentru că a invitat Curtea de Conturi să prezinte acest aviz. Noi suntem întotdeauna bucuroși să facem aceste prezentări și vă sunt la dispoziție pentru a le discuta. La fel se întâmplă și în cazul acestui aviz. La Curtea de Conturi suntem foarte conștienți de faptul că elaborarea unui, unui pac comun este o sarcină foarte complexă. Aș spune că acest document, acest proiect de regulament prezentat de comisie și uh, acest aviz sunt texte foarte complexe. Uh, voi uh, încerca să prezint și eu uh, opinia noastră, încercând să fiu cât mai, să rezum cât mai mult, oricum textul este unul dificil. Pot să vă spun că mi-au plăcut, că vreau să subliniez doar mesajele principale ale noastre legate de PAC ca politică publică și de asemenea mesajul principal legat de modelul de uh, Uh, realizare. Primul mesaj, mesaj este că nu există uh, o viziune pe termen lung clară prin această reformă. Nu spunem că nu există studii sau că nu există scenarii uh, diferite. Există multe scenarii, dar nu vedem care este viziunea concretă pe termen lung care susțină principalele opțiuni din această reformă de politică. Al doilea mesaj este că nu se furnizează dovezi economice robuste, mai ales în cazul rolului important jucat de plățile directe. Nu spunem că nu există date, nu spunem că nu există multe dovezi economice. <coughs> Considerăm însă că ele nu sunt dovezi puternice, robuste, care să mențină opțiunile principale ale pacului comun. Al treilea mesaj este că ambiția de mediu și în privința schimbărilor climatice va depinde de statele, de statele membre, de alegerile acestora și de evaluările Comisiei. Uh, pare nerealistă o contribuție de la PAC de 40%. Și ne bazăm această concluzie pe valoarea pacului curent. Al patrulea mesaj este că ratele de cofinanțare nu reflectă valoarea adăugată europeană. Spunem de asemenea că plățile plafonate acordate Um, exploatațiilor mai mari vor fi limitate dacă costurile cu munca plătită și neplătită sunt excluse din plafon. <laughs> În ceea ce privește modelul de realizare, acesta s-a schimbat <coughs> și noi spunem că acele schimbări se bazează pe cele patru concepte principale cu care suntem de acord – subsidiaritatea, performanța, simplificarea și răspunderea. Nu voi vorbi despre subsidiaritate și simplificare pentru că nu avem timp, dar vreau să vă spun câte ceva despre performanță și răspundere. În ceea ce privește performanța, spunem că această propunere nu conține elementele necesare a unui sistem eficient de performanță. De ce nu? De ce spunem asta? Pentru că lipsesc anumite elemente din, din, în opinia noastră. Există obiective clare, specifice, cuantificate ale Uniunii Europene, pentru care se poate măsura uh, rezultatul. Măsurile care sunt strâns legate de obiective lipsesc și, de asemenea, lipsesc un, uh, lipsește un set complet de indicatori de impact, rezultat și producție. Noi recunoaștem că pe viitor Comisia va putea certifica diversitatea, acuratețea și nivelul de uh, exhaustivitate al conturilor. Însă nu va putea declara pentru majoritatea cheltuielilor dacă plățile făcute beneficiarilor final respectă legislația europeană și acele parte din planurile strategice PAC cerute uh, de regulamentele europene. Le mintim legiuitorilor că acordul trebuie să fie însoțit de avizul unui organ uh, neutru de audit. Avem două uh, sectoare de cheltuieli. Planurile strategice ale PAC și uh, cele care mm, sunt externe și care sunt interne acestor planuri strategice. După părerea noastră, nu există nicio problemă pentru 2%, mm, pentru că se poate verifica legalitatea și regularitatea de către um, organe de audit uh, independente. 98% din cheltuielile PAC au nevoie de o evaluare atunci când raportarea de performanță e corectă. O evaluare a sistemelor de guvernanță se va face în viitor, inclusiv uh, instituții de guvernanță și uh, cerințele de bază ale Uniunii, dar nicio verificare de către uh, un auditor independent dacă uh, Plățile au fost făcute către beneficiari cu respectarea legislației UE și acele părți din, pe, din planurile strategice PAC nu vor fi solicitate uh, UE. Ca atare, ni se pare că sistemul de răspundere este slăbit. Am revizuit o seamă de standarde internaționale care spun că dovezile de audit sunt obținute prin uh, evaluări eh, de risc, dar și alte tipuri de proceduri de audit, eh, teste de control, proceduri substanțiale eh, și așa mai departe, dar noi recunoaștem că acestea nu există. Repet, procedurile de audit independent sunt solicitate doar pentru cheltuielile din afara planurilor strategice PAC, adică 2% din cheltuielile PAC. În concluzie, noi salutăm mm, mm, transferul de la un model compliance-based la unul performance-based pentru PAC. Cu toate acestea, Asta ă, nu înseamnă că trebuie să înlăturăm nevoia de a verifica legalitatea și regularitatea regulilor stabilite prin ă, regulamentele UE. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru întrebări sau alte observații. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Raportorul și colegul nostru Țeler Uh, are cuvântul și vă rog foarte mult să fiți succint. Uh, succint uh, despre PAC uh, chiar nu e ușor. E o reală provocare, însă încerc să uh, prioritizez uh, punctele. Am auzit avizul curții de conturi. Mulțumim mult, domnule Figuero și echipei dumneavoastră, în egală măsură. care răspund așteptărilor noastre în ce privește reforma PAC în UE. Eu însă cred că există și elemente de opoziție pe care le vizează Comisia aici cu această reformă a PAC și care se bazează și pe unele ecouri ce parvin la Comisie de la Parlament, anume simplificarea sporită a procedurilor care se impune un sistem bazat tot mai mult pe performanță, bun înțeles, și mai constatăm a fost deja cazul și cu prilejul altor tentative de reformă ale strategiilor din cadrul PAC. Simplificarea va însemna până la urmă nu schimbarea performanței, ci schimbarea sistemului de decontare. Se pare că acum se vor impune tot mai multe obligații statelor membre, ceea ce va rezulta. Și atunci, cum vor putea face față statele membre uh, la înverzire. Până acum nu s-au văzut rezultatele și în uh, mai multe rânduri. Au existat probleme cu descărcarea. Ne-am dat seama că obiective ce trebuiau neapărat atinse nu au fost atinse, așa încât întrebarea rămâne deschisă. Sistemul în ansamblul său sistemul de susținere a agriculturii prin bugetul european mai ține de vremurile noastre sau nu? Când vedem uh, că agricultura produce un bun economic și că până la urmă în acest caz trebuie să ne pliem după regulile pieței. În al doilea rând, aceste plăți mai respectă principiul subsidiarității și intervin realmente acolo unde sprijinul e necesar, în vreme ce, pe de altă parte, avem o industrializare sporindă în agricultură. Și în mod legitim ne întrebăm dacă putem măsura, cuantifica veniturile pentru a ști exact dacă vorbim de o mică exploatație agricolă care primește câteva mii de euro ca plată directă și că alături există holdinguri, uh, nu pot fi cu toții tratați la fel, mie nu mi se pare just. Iată de ce vă pun întrebarea, care sunt obiectivele noastre? Vis-a-vis -vis și de alte obiective, ce privește mediul, bună oară, ce se întâmplă cu transpunerea, cu diversificarea. Îndeplinesc statele membre aceste criterii și în ce fel putem atinge aceste obiective prin planurile strategice. Sau putem pur și simplu să aruncăm responsabilitatea în brațele statelor membre. E bine, toate aceste întrebări Sper să capete răspuns din partea Comisiei. Răspunsuri uh, solide în ce privește special transpunerea, așa încât să ne bazăm realmente pe performanță, obținând o plus valoare europeană ce trebuie garantată, mi se pare mie, grație acestei noi abordări strategice. Putem obține deci aceste lucruri? și în astfel de condiții încă să beneficiem de o bună uh, transpunere a plăților. Iată, acum în ce privește plafoanele, acel capping pentru multinaționale, eu cred că e un lucru bun dar ar fi păcat să fie singurul subiect abordat. Sper că și de data asta Comisia va da dovadă de constanța necesară, măcar pentru a garanta aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult. Am o întrebare, spune președinta. Aceste tranzacții, um, e bine, Curtea de Conturi ne-a arătat că între statele membre și Uniunea Europeană există astfel de tranzacții și care sunt atunci consecințele? Ce se întâmplă cu legalitatea și regularitatea acestor tipuri de plăți? Pentru că noi avem raportul Curții de Conturi, vorbim de suprimarea oricărui control care s-ar face la nivelul statelor membre. E un pas foarte îndrăzneț și, după caz, ar trebui cred să existe niște consecințe. Vă rog. First, I need to, and thanks uh, very much to the European Court of Audit. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru avizul său. Dar aș vrea să mai spun câte ceva despre propunerea Comisiei, tocmai ca dumneavoastră să înțelegeți, să puteți înțelege observațiile critice pe care am să le prezint. Eu cred că tema centrală, din nou, e nevoia de a găsi justul echilibru între a reduce povara pentru fermieri, pentru autorități și uh, costul controlelor și garantarea unor uh, controle financiare eficace, asigurându-ne astfel că fondurile publice nu sunt prost utilizate. 2015. Parlamentul European a aprobat un raport intitulat Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene către un control bazat pe performanță în cadrul PAC. Într-un raport, deci, în care noi am cerut uh, un, uh, un PAC mai puțin complex, mai coordonat și bazat pe performanță. Nu știu dacă n-au fost chiar vreo 600 de voturi pentru acest raport în plen. Mi se pare că unele elemente cheie uh, pe care Comisia noastră pentru control bugetar le-a introdus în raport a fost uh, nu știu dacă au fost preluate de comisie, cum ar, veni, cum ar fi uh, schema unică de audit. De ce mă refer la asta? Pentru că aceste elemente au fost lăsate pe din afară în prezentarea dumneavoastră și eu cred că ar trebui să fie mai prezente în aviz. Comisia în eforturile de coordonare a PAC, a dat mai multe puteri statelor membre. Și ține seama foarte mult de acest uh, rol în tranziție, acest rol care uh, se transferă în propunerea PAC. Responsabilitatea fiind împărtășită între statul membru, fermier și UE, Comisie. E foarte important pentru viitoarea PAC și orientarea ei spre performanță, ca autoritățile să aibă ocazia să proiecteze măsuri adecvate pentru regiunile lor sau pentru statele lor. Dacă vrem rezultate în urma acestui exercițiu, cred cu tărie că aceasta e calea să obținem rezultate optimale, ceea ce înseamnă mai puține regulamente detaliate, asta nu înseamnă mai puține controle, dar regulamente mai puțin uh, rigide, mai multă flexibilitate în planurile strategice inclusiv. Iar comisia trebuie să se asigure că banii cheltuiți uh, aduc și rezultate concrete. Trebuie să cădem de acord și asupra felului în care definim performanța. Altfel, uh, nu vom face decât să adăugăm straturi și straturi de detalii care trebuie controlate, lucruri pe care nici fermierii, nici publicul nu le pot înțelege. În propunerea comisiei se pare că uh, Annual Performance Clearance uh, cere o uh, asigurare a plăților. Diferența e că atenția acum se va concentra pe rezultate și nu pe respectarea tuturor detaliilor. În contrast cu propunerea Comisiei, mi se pare că um, Curtea de Conturi acum salută introducerea unor noi cerințe care trebuie la rândul lor controlate și auditate, dar nu sunt gata să abandoneze niciunele din cerințele vechi în mod evident nu e ceea ce noi aveam în vedere în raportul nostru din 2015. Trebuie să scăpăm de ideea că există o singură modalitate de a face lucrurile și că e singura cale, aceea prin metodele vechi. Când scăpăm de această mentalitate, atunci vom putea ameliora politica. Președinta întrerupe, mulțumesc foarte mult. Mai aveam doar o propoziție. Îmi pare rău. Este foarte târziu. Thank you, Mrs. Chair. Comisia, vă mulțumesc. PAC a fost criticat în, în ultima vreme, adesea greșit pentru o seamă de slăbiciune. Aș menționa două aspecte. Uh, dimensiunea de mediu și dimensiunea de climă a PAC, precum și distribuirea plăților directe. Mai ales în ce privește justeția distribuirilor. Și mai este o temă care uh, e un subiect fierbinte complexitatea și povara administrativă pe care o generează PAC. Multe din aceste observații au fost făcute de curte în uh, rapoartele sale speciale anuale și Comisia a fost foarte atentă la ele. Reforma propusă Comisiei e o încercare de a aborda aceste teme. Iată de ce mediul și clima au căpătat uh, o importanță mult mai mare. De aceea, uh, susținerea veniturilor căpătă atenție sporită, iar plățile distributive încearcă să uh, iasă din cercul vicios al tot mai multe reguli, a tot mai multe auditori. Concentrându-ne pe uh, obținerea de rezultate și a atingerii obiectivelor PAC. S-au criticat multe aspecte importante. Și e un lucru legitim din punctul nostru de vedere, reflectând rolul curții de conturi și vă asigur că vom analiza cu atenție acest aviz al curții. Regretăm însă că Avizul nu recunoaște ambiția propunerii comisiei și nu ține seama de realitățile politice și administrative. Și aș comenta trei teme principale. Susținerea veniturilor, mediu, climă și noul model. În ce privește plățile directe, evaluarea de impact arată că această schemă rămâne un element cheie pentru viitor, tocmai pentru a asigura siguranța alimentară, ambiții climatice și de mediu, precum și vitalitatea zonelor rurale, cu elemente precum degresivitatea, plafonarea și redistribuirea obligatorie, ține seama și de uh, cerința de mai bună distribuire a veniturilor. Avizul spune că propunerea nu reflectă creșterea ambițiilor în ce privește mediul și clima. Noi nu suntem de acord pentru că <coughs> Propunerea comisiei e ambițioasă. În răspunsul unor critici anterioare ale curții, mai ales în ce privește ineficacitatea înverzirii, ca să dau un singur exemplu. Noua arhitectură verde include condiționalități pentru toți beneficiarii, punând capăt uh, derogărilor din schema actuală de înverzire. La pilonul 1, climă, mediu și alte Um, aspecte de la pilonul 2. Există un minim pentru dezvoltarea rurală, care e acum mai constrângător, din cauza excluderii plăților pentru zone cu uh, zone calamitate. Black sliding este um, prevenit și s-au uh, inclus în planurile PAC o seamă de elemente ce țin de mediu și climă. Autoritățile pentru mediu și climă, precum societatea civilă din statele membre, sunt asociate planurilor strategice PAC și altor instrumente de planificare pentru mediu și climă, utilizate în cadrul PAC. Acum trec la noul model de livrare a rezultatelor, care ține seama de um, partea mai substanțială a propunerii noastre. Da, s-a cerut Comisiei să întărească axarea pe performanța politicii agricole comune în trecut am, se uitam doar la atingerea obiectivelor și la impactul politicilor. Și această solicitare și-a primit răspunsul în noul mod de uh, abordare. vrem să ne asigurăm că, într-adevăr, acest nivel de performanță este integrat în toate nivelurile și vrem să combinăm evaluarea actuală cu o monitorizare anuală care să ne permită să răspundem acelor situații în care cheltuielile nu corespund rezultatelor obținute abordarea mecanică axată strict pe ținte europene și care face o corelație tehnică între intervenții și rezultate nu este o opțiune realistă, însă e o chestiune pe care deja am discutat-o și în trecut. În ceea ce privește evaluarea modelului, ne uimește puțin uh, descrierea unor reguli ca fiind neclare în aviz, ignorând anumite principii enunțate clar în propunere arhitectura legală. se spune că legislația europeană trebuie să informeze statele membre cum să creeze cadrul uh, juridic aplicabil beneficiilor. Asta spune articolul 9 din regulamentul privind planificarea strategică și articolele 35 și 53 din uh, regulamentul uh, de articulare. Properly. Uh, This includes checking that Verificările avute în vedere includ respectarea cerințelor europene de către statele membre, o măsură de control ce vizează legalitatea și regularitatea cheltuielilor. Insistând pe aplicarea regulilor de bază europene la beneficiarii individual, avizul curții va duce la un sistem dual în care nivelul actual de respectare regulilor de eligibilitate la nivelul beneficiar va completat cu un nou nivel de performanță, însă acest fapt va genera o povară semnificativă pentru toți protagoniștii. Uh, președinta roagă pe vorbitor să încetinească ritmul. Acest lucru va genera o povară suplimentară pentru toți factorii implicați și de aceea propunerea a propus un sistem axat pe performanță și face un pas înapoi în materie de Uh, respectarea a cerințelor. Comisia este gata să țină cont de recomandări menite a îmbunătăți eficiența politicii agricole comune și a întări respectarea regulilor existente. Aici operăm conform motorului nimic nu este perfect. Absolut adevărat și pentru, mai ales pentru propuneri cum ar fi propunerea de reformă a politicii agricole comune făcută de comisie. Regretăm însă faptul că avizul a ales calea ortodoxă în materie de reformă a politicii agricole comune în opinia noastră, propuneri mai flexibile ar, per, ar fi permis atingerea celor mai bune rezultate. N-am auzit răspunsul la cele două întrebări ale mele. Prima întrebare se referea la aplicarea regulilor europene. Modelul de realizare este structurat în așa fel încât regulile europene se adresează statelor membre, astfel încât statele membre pot să utilizeze marja de manevră de care beneficiază conform propunerii pentru a constitui cadrul juridic uh, aplicabil eventualelor beneficiarilor. Ce vom face în viitor și asta va face, vor face și organismele de certificare este să verifice dacă autoritățile de guvernanță din statele membre funcționează, organismele de certificare, de coordonare și așa mai departe funcționează așa cum trebuie și în al doilea rând să verifice dacă statele membre au respectat în general regulile europene atunci când s-au identificat deficiențe grave în funcționarea organismelor tutelare sau în aplicarea cerințelor de bază formulate la nivel european. puteți spune care a fost a doua întrebare? Articolul 35 de regulamentul oriental specifică că eligibilitatea finanțării europene în viitor va afecta cheltuielile declarate de statele membre către Comisia Europeană. Asta înseamnă că legalitatea, dacă legislatorul dă curs propunerii și decide în acest sens, legalitatea se măsoară în relația dintre bugetul european și statele membre. Das heißt, um, da wird dann geprüft, ob Sie bei der Überweisung. Mulțumim. Äh, deci, dumneavoastră, când trasează 2 miliarde äh, äh, de, de euro către un stat membru, verificați dacă s-a făcut o greșeală sau nu, pentru că dumneavoastră vă ocupați de asta. Sau să înțeleg că nu, nu știm ce se întâmplă în teren viitor, nu o să știm ce se va întâmpla cu beneficiarii, concret. Ăsta e planul. Nu, categoric, nu acesta este planul. Însă mă tem că nu am timp să explic în detaliu. Nu, vă rog, explicați. După cum spuneam, organismele relevante de audit, organismele de certificare, dar și comisia verifică într-o primă instanță dacă în statul membru respectiv există un sistem operațional de autorități. Dacă există o agenție de plăți care funcționează, dacă există organisme de certificare și dacă funcționează așa cum trebuie și așa mai departe. Aceasta este o primă importantă garanție pentru punerea în aplicare judicioasă a regulilor europene. La fel și pentru sistemul AE, care este un instrument perfect atunci când vorbim de uh, plățile pe suprafețe. Apoi, la un al doilea nivel, Uniunea Europeană se retrage din elaborarea de reguli într-o, într proporție semnificativă. O să avem mult mai puțin reguli europene care în trecut și încă sunt motivul unor plângeri nesfârșite legătură cu povara administrativă excesivă. Tot discutăm lungimea unui gard viu și lățimea unei fâșii tampon. Nu o să mai venim cu așa ceva o să fie mai puține reguli europene și cu caracter mai general și în baza acestora statele membre decid cum operează în conformitate cu obiectivele statuate în regulamentele europene, constituind în același timp obiectivele necesare care să dea posibilitatea Comisiei și, de exemplu, organismelor de certificare să verifice dacă obiectivele cuantificate au fost într-adevăr realizate. În acest context, sigur, vom verifica și dacă statele membre respectă regulile europene, însă acest sistem categoric nu va duce la verificarea de la caz la caz efectuată de către Comisie a cadrului general uh, stabilit conform legislației naționale și a modului în care acesta se aplică în fiecare caz dacă avem un sistem care se bazează pe performanță, nu putem proceda altfel, pentru că altfel o să avem un sistem uh, în care avem un nivel de performanță plus cerințe împovărătoare de raportare și în același timp o să avem și un nivel de complianță, de respectare a cerințelor cu toată complexitatea actuală ar fi un coșmar administrativ și pot să vă asigur că în special Consiliul și statele membre niciodată nu vor accepta un astfel de sistem. Dacă alegem un sistem axat pe performanțe, alegem în același timp să ne limităm puțin uh, pe partea de respectarea cerințelor, de conformitate, păstrând însă suficiente cerințe pentru a ne asigura că ceea ce este finanțat cu bani europeni presupune respectarea regulilor europene în statele membre respective care pun în aplicare politica. Asta e teoria, asta am înțeles, pe termen mediu uh, s-a zis cu fondul pentru agricultură va dispărea din cauza diferitelor scandaluri, n-am nicio îndoială, cred că o să moară. Curtea de conturi, doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru intervenția de până acum. Aș dori să subliniez ce a spus domnul Zeller în legătură cu raportul nostru referitor la ecologizare și chestiunile pe care le-am semnalat în acest sens. De asemenea, domnul Salvama se referea la o mai bună definire a obiectivelor și de aceea îi mulțumesc doamnei Gresle pentru întrebările puse. Consider că sunt într-adevăr extrem de pertinente. și m-am bucurat să aud doamna Ghelo intenția de a îmbunătăți sistemul, sistemele în curs de uh, elaborare. Însă, chestiunea fundamentală ține de competența acestui, acestei comisii și sistemul de responsabilizare. Domnul Salvama și în trecut și astăzi a făcut o distinție, a vorbit de un echilibru între performanță și control. Și aș vrea să spun foarte clar că Curtea de Conturi nu dorește reguli detaliate. Nu ne îngrijorează dacă beneficiarul final respectă sau nu reguli minuțios structurate. Însă, Curtea de Conturi vrea să știe dacă regulile adoptate de legislativ, de Parlament, de Consiliu, sunt respectate în statele membre. Pentru că dacă nu se controlează respectarea regulilor aprobate de dumneavoastră, atunci ne mai întrebăm ce rost mai au aceste reguli. Cum putem fi siguri că sunt respectate dacă nu controlăm respectarea acestora? Regulile generale adoptate de dumneavoastră în acest Parlament, despre ele e vorba. În aceste regulamente, sunt suficiente elemente care să permită controlarea rezultatelor obținute. Cred că avem suficiente elemente pentru a ști dacă sistemele la nivel național sunt suficient de bine structurate și dacă sunt funcționale. Însă, la nivelul beneficiarului final, nu știm dacă regulile generale adoptate de dumneavoastră aici în Parlament sunt respectate sau nu. Nu e, eu nu cer ca cei de la comisie să meargă să controleze acolo. Nu cer ca cei de la Curtea de Conturi să meargă acolo să verifice. E o povară. Dar e nevoie să ne asigurăm că există un organism independent de audit care funcționează în statele membre și care poate să spună că plățile făcute către beneficiari respectă regulile adoptate în această instituție? Asta e întrebarea noastră. Iar regulile introduse în uh, planurile agricole comune la nivelul statelor membre, aceste reguli generate de regulamentele noastre sunt sau nu respectate. Rezultatele și aceste reguli. Nu e atât de dificil să introducem astfel de mecanisme. Sigur, vor exista consecințe, dar nu cerem controle duble, nu cerem o provară administrativă suplimentară în materie de controle, cerem ca cineva undeva în acest sistem, cineva, nu mai multe instituții, una, să controleze legalitatea și caracterul conform încă o dată, regulile adoptate de Parlament și de Consiliu să fie respectate. Și nu-mi bat capul deloc cu regulile adoptate de statele membre. Comisia și Curtea de Conturi n-ar trebui să se exprime pe marginea legalității uh, acestor norme uh, care țin de dreptul intern. Vă mulțumesc, dau acum cuvântul uh, raportorului. Uh, problema va persista multă vreme. Există suficientă încredere în toate nivelurile vizate, încredere în faptul că regulile pe care le adoptăm împreună sunt uh, pe deplin respectate sau nu. Totdeauna va fi o problemă în acest gen. Însă aici în Parlament de multe ori mă, mă deranjează următoarea situație. Într-un moment sau altul, există persoane care iau decizii și care la rândul lor sunt beneficiari finali. N-ar trebui să se întâmple așa ceva, dar se întâmplă și Comisia spune, avem încredere în statele membre, continuăm să avem încredere în statele membre atunci când e vorba de procese decizionale. Și aici apare un efect în cascadă. Mă întreb ce o să, ce o să spună colegii noștri din Comisia Responsabilă pe Fond. Bine, spune doamna președinte, cu aceasta am ajuns la finalul acestui uh, punct de pe ordinea de zi. Olaf, o să ai foarte multe de făcut, uh, o să apară nenumărate situații de fraudă, nu știu dacă în Slovacia, în Cehia, în Ungaria, nu știu unde, însă o să aveți o grămadă de lucruri de făcut. Nu mi se pare o idee foarte bună la cum merg lucrurile în prezent și sigur o să mai avem șansa să discutăm și pe viitor. Oricum, vă mulțumim. Mai avem un punct pe ordine, încă un punct pe ordinea de zi, dar uh,